Okay, so good afternoon everybody. I hope that you had a nice lunch. Bună ziua tuturor, sper că ați avut un prânz plăcut. Bun venit tuturor petiționarilor. Mai întâi, doresc să revin la ce s-a întâmplat în această dimineață la reuniunea coordonatorilor come of it. So... Interpreții au înainte de transmis un mesaj. Vă informăm că există un conflict social din cauza noilor condiții de muncă impuse unilateral. Acest conflict intră în a treia săptămână. În ciuda numeroaselor concesii din partea noastră, administrația n-a făcut nicio tentativă de a lua legătura cu noi pentru a soluționa conflictul. Interpreții din mai multe cabine din această reuniune au fost rechiziționați, prin urmare sunt obligați să muncească din solidaritate față de ei și fiindcă considerăm că aceasta este o încălcare a drepturilor interpreților de a face face grevă și ca să nu discriminăm față de alte limbi și um, unii eurodeputați, celelalte cabine au decis să nu oprească munca așa cum era prevăzut pentru astăzi. Această reuniune se va opri exact la ora stabilită în program. Vă mulțumim pentru atenție. Reluăm, era vorba despre reuniunea coordonatorilor, deci au fost adopt, adoptate uh, proceduri de urgență pentru petiția 041 și, de asemenea, Procedura de urgență pentru petiția 0317 a fost discutată, dar nu a fost adoptată. Rapoarte și avize, coordonatorii au hotărât să nu facem uh, avize la raportul uh, BUGI pentru CFM, nici pentru programul de valori și drepturi, nici raport, la raportul AFCO, dezbaterea viitorului Europei. Apoi coordonatorii au hotărât să aloce uh, avize verzilor pentru statutul ombudsmanului, dacă așa vor hotărâ coordonatorii de la AFCO, deci vor hotărâ mâine să continue cu acest dosar. Toate, recomandă, toate recomandările contestate au fost aprobate în forma propusă de mine. Uh, am hotărât să închidem 1393 și 745 și să păstrăm 229. Această petiție va rămâne deschisă. În legătură cu misiunile de informare, am hotărât uh, cum vor arăta delegațiile în Doniana, la Doniana în septembrie cu șase membri și delegația respectivă va fi condusă de Paul Ciachi, care este vicepreședintele nostru de la PPE. Decizia privitoare la uh, alcătuirea delegației a fost amânată pentru luna iulie. Coordonatorii nu au modificat punctul referitor la um, misiuni de a rediscuta orientările. Asta se va discuta la uh, viitoare legislatură. Coordonatorii au hotărât să adopte o întrebare orală cu rezoluție privitoare la uh, Jugendamt din Germania și să nu redeschidă petițiile 0775 și 0702 și au hotărât ca toate petițiile lăsate deschise privitoare la pesticide să fie înaintate către Comisia PEST. Aceasta va fi sesizată și se va pronunța în legătură cu ele conferința uh, se va organiza o conferință în, în Germania, însă nu vom uh, participa la ea. Este vorba de Comisia pentru Petiția Bundestagului din Germania, dar deci nu vom uh, Uh, participa la ea. Și cu asta am încheiat prezentarea reuniunii coordonatorilor. Acum, uh, în legătură cu punctul 19, iată, aici avem petiția 0098, uh, susținere acordarea de asistență pentru persoanele care au îngrijire membrii de familie cu handicap în Italia. Aș dori să începem, dar așteptăm pe domnul Cirio, care ne-a spus că va fi de față. Eu zic să nu mai așteptăm totuși. Aș spune să începem dând cuvântul doamnei Maria Simona Bellini și vă rog, doamnă, vă ascultăm. 5 minute, vă rog. Mulțumesc pentru atenția pe care mi-o acordați în continuare. Vă voi prezenta situația și ce s-a întâmplat în acest ultim an de când nu ne-am mai văzut dar vreau să precizez că solicitarea noastră privitoare la acordarea de asistență pentru persoanele care au în îngrijire membri de familie cu handicap în Italia durează de 25 de ani. Deci de 25 de ani așteptăm și probabil că nu s-ar fi conștientizat situația dacă comisia de noastră nu ar fi acționat Mm. ca să atrageți atenția. Deci, în sfârșit, trebuie să fim conștienți de faptul că, deși nu ne, ni se dă ascultare, uh, totuși, uh, noi uh, care îngrijim membrii de familie, suntem persoane cu cea mai redusă speranță de viață în țările occidentale. În Italia, pur și simplu nu se pot face alegeri demne în legătură cu viața uh, celor dragi și, de fapt, uh, practic trebuie să renunțăm la drepturile noastre fundamentale ca să ca acestea să poată fi recunoscute uh, pentru persoanele care nu se pot îngriji singure. Deci membrii familiilor noastre pe care îi îngrijim noi 24 de ore din 24, fără odihnă, fără pauză, fără vacanțe, fără să mai avem noi viață. Deci, Ceea ce cerem noi e doar asta, adică să ni se respecte drepturile noastre, drepturile omului. Vorbim de dreptul la muncă, dreptul la odihnă, la o viață socială, la împlinirea personală, dar mai ales dreptul la sănătate, pentru că ca să putem avea grijă de familiile noastre, nu avem grijă de noi înșine. E o urgență socială care există de mulți ani de zile în Italia Însă guvernele care s-au tot perindat pe la putere până acum în Italia nu au folosit niciodată informații corecte în legătură cu situația noastră reală. De fapt, eh, instituțiile publice din Italia până eh, în ziua de azi, eh, folosindu-se de scuza că nu sunt bani, nu, pur și simplu nu se ocupă de această problemă și nu se gândesc că, totuși, cheltuielile astea n-ar fi nimic față de beneficiile sociale care uh, ar exista. Deci, în Italia, încă statul uh, investește în îngrijirile acestor persoane în afara cadrului familiei, ceea ce de, e, de fapt, o soluție mult mai costisitoare pentru colectivitățile locale, în loc ca această, aceste persoane să fie îngrijite în cadrul familiei. Uh, și toate celelalte țări din Uniunea Europeană, și am mai spus-o în repetate rânduri, toate celelalte țări au, uh, au legislație în legătură cu propriile relații sociale și teritoriale. Italia rămâne uh, codașă pentru că încă nu a uh, legiferat în susținerea acestor persoane care au în îngrijire membri de familie cu handicap, ca acestea să continue să își îngrijească membrii familiei, dar astfel încât uh, să poată beneficia și ei de protecție, să aibă și ei drepturile lor. Deci, a sosit momentul ca uh, declarațiile astea de intenție uh, privitoare la viața de familie, la femei, să se transforme în fapte, în măsuri care să nu fie doar propagandă politică, ci cu adevărat să ajute pe aceste persoane să iasă din criză și mă refer mai ales la uh, păturile cele mai fragile ale populației italiene. Când ne-am văzut aici uh, data trecută, uh, a fost mare uimire când lumea a aflat că în Italia nimeni nu susține aceste persoane. Deci, din nou, trebuie să vă rugăm să vă adresați guvernului italian pentru că avem un nou guvern acum în Italia, ca, să, ca în sfârșit să recunoască și să sprijine măcar la nivel minim pe aceste persoane care au în îngrijire membri de familie cu handicap. Uh, deci să aibă un statut, să li se recunoască munca de îngrijire, pentru că dacă statul nu acționează, trebuie să acționeze membrii familiei. Deci ajunge, trebuie să ne gândim la ce se întâmplă cu legile italiene și trebuie să, se, să vedem ce se întâmplă cu legislația în materie de handicap și ce se întâmplă cu persoanele care au îngrijire membrii de familie cu handicap, care trebuie să aibă un statut diferit față de cel a cetățenii italieni. Avem legea 104 mai ales, care adesea se utilizează ca scuză de către instituțiile din Italia și legea asta nu îi susține pe cei care îngrijesc membrii de familie. E o lege, sigur, care își dorește să protejeze persoanele cu handicap, dar nu cei care au grijă de ei. Deci guvernul italian spune, în Italia avem legea 104, sunt alte legi și nu mai trebuie să legiferăm nimic. Nu, alea sunt legi care se referă la persoanele cu handicap. Noi dorim o lege care se referă la persoanele care îngrijesc pe persoanele cu handicap. Că, ă, sigur, și persoanele cu dizabilități trebuie să aibă viață demnă, dar și cei care îi îngrijesc. Pe asta ar face orice țară civilizată. Deci, trebuie să vă întrebați cât de civilizată e Italia atunci. Și mai este totuși o noutate, uh, în încheiere vă mai spun asta, la finalul lui 2017 s-a obținut recunoașterea juridică a uh, statutului de persoane care au în îngrijire membri de familie, s-au alocat 60 de uh, milioane de euro, însă nu a existat, uh, încă nu s-a dat nicio lege cum, în legătură cu utilizarea acestor fonduri, deci riscul e, cum s-a întâmplat în trecut, ca banii ăștia să fie utilizați ca să ne învețe cum să ne îngrijim membrii familiei. Poate n-au înțeles că noi facem asta deja de 10 15, 30, 40 de ani. Deci poate am putea noi să învățăm pe ei. Dacă există măcar niște fonduri minime alocate, atunci să ne susțină pe noi, nu pe sectorul terț care își arogă dreptul de a ne învăța pe noi cum să ne îngrijim membrii familiilor noastre. Deci vă rog să continuați să faceți presiuni eh, ca să nu se închidă dosarul și poate cu acest nou guvern italian să obținem și noi o, un răspuns concret și să fim susținuți. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Ați așteptat îndelung un răspuns adecvat, uh, uh, iar pretențiile dumneavoastră sunt uh, perfect justificate. Mă gândeam să tratăm punctul 9, punctele 19 și 20 la oaltă, după care să dăm cuvântul comisiei. La 20, petiția 1147 Petiția se referă tot la uh, asistență medicală și prestațiile sociale pentru persoane aflate în întreținere, persoanele bolnave cele în vârstă, cele cu dificultăți de învățare, cele care suferă de autism și așa mai departe. Petiționarul nu este de față, dar el e reprezentat de domnul Cirio, căruia îi dau acum cuvântul peste 5 minute. Grazie, grazie Presidente. Sì, mi è stato chiesto... Mulțumesc, doamnă președinte. Da, uh, mi s-a solicitat, pentru că petiția asta e totuși de importanță națională, însă provine din partea unei fundații cu sediul la Torino, deci în regiunea de unde vin eu, și mi s-a, cer de să, mi s-a cerut de să vă prezint rapid uh, petiția, pentru că petiția nu poate fi de față. Uh, Doamnă președinte, dumneavoastră a spus deja bine, subiectul e cam același cu cel al petiției anterioare și cred că trebuie să subliniem un aspect fundamental și anume că, pe de o parte, cererea de a se garanta ca persoanele care nu se pot îngriji singure, că au maladii cronice, tip Alzheimer sau alte maladii similare, sau au dizabilități de, de tip, care afectează intelectul, au un drept subiectiv de a fi asistate inclusiv economic, să aibă o, un sprijin economic din partea Serviciului Sanitar Național, ceea ce în Italia nu se întâmplă și nici în, la nivelul regiunilor, pentru că în Italia sănătatea e gestionată la nivel regional deci pot apărea diferențe în funcție de regiune, de regiunea din Italia. Uh, dar această recunoaștere economică trebuie să fie acordată ca drept subiectiv, independent de situația economică generală. Poate un element diferit față de uh, petiția anterioară, e faptul că dorim să subliniem în această petiție faptul că motivele de caracter economico-financiar nu pot fi valabile când vorbim de un drept subiectiv de a obține asistența statului pentru o persoană care nu se poate întreține îngrijiri și îngrijiri singură. Dreptul ăsta trebuie exercitat și în favoarea persoanelor care îngrijesc persoanele cu dizabilități. Prezența membrilor familiei uh, lângă, o, lângă un bolnav are o valoare dublă, pentru că uh, astea sunt prestații de tip informal, că nu sunt furnizate de un personal medical sau paramedical, dar sunt prestații și de tip familial, care au o valoare foarte mare în ce privește viața de zi cu zi a unei persoane bolnave, pentru că un bolnav care nu se poate întreține singur, îngriji singur, dar totuși trebuie, are dreptul să-și trăiască propria viață, în propria locuință și sigur că dacă trăiește în propria locuință e de sute ori, de ori mai bine decât dacă ar fi în cel mai modern spital. Noi, și ăsta este subiectul, noi trebuie să acceptăm ca pacientul să rămână în, în familie. Dar pentru asta trebuie ca și persoanele care îngrijesc pacientul să aibă un statut recunoscut, nu doar la nivel moral pentru că, sigur, din punct de vedere moral, au legătură uh, strânsă cu bolnavul și au și o datorie de asistență, dar, practic, viața lor uh, devine dependentă de bolnav și nu-și mai pot dezvolta o viață profesională, o viață de familie, o viață socială și lucrul trebuie să recunoască statul. Ăsta e aspectul fundamental. Cu atât mai mult cu cât pentru că asta se întâmplă în multe țări europene, dar în Italia nu-i recunoscut statutul acesta și sunt de acord cu faptul că acest nou guvern, independent de ce culoare politică are sau ce culori politice are, este nou și atunci cred că Europa poate să aibă încredere în acest nou guvern că poate reușesc ei să, face, să facă ce n-au făcut alții înainte. Sigur, există această lege care în sfârșit recunoaște posibilități și se alocă și bani pentru prestatarii de asistență familială pentru bolnavi, dar totuși lipsesc actele de punere în executare și atunci nu există niciun fel de eficiență, e ca, ca și cum n-ar exista această lege. Există și un decret al primului ministru din ianuarie 2017 și pentru prima oară se recunosc prestațiile de tip informal, adică trebuie susținute nu doar prestațiile de tip fo- uh, formal, medical, ci și cele de tip informal, de tip familial. Deci, Italia a început să facă pași mici înainte, însă sunt convins că dacă comisia dumneavoastră, cu forța dumneavoastră pe care deja ați demonstrat-o, uh, că v-ați implicat în multe chestiuni internaționale, dacă vă faceți auzită vocea, putem găsi și o soluție la această problemă cu o recunoaștere de tip personal, moral, dar și profesional pentru persoanele acestea care își sacrifică viața pentru a ajuta pe cei pe care îi iubesc, pe membrii familiei. Thank you, Mr. Cirio. Uh, and uh, now it's time for me to give the... Mulțumesc, domnule Cirio. Îi dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Erickson Aite petition. Puteți să răspundeți atât la prima petiție cât și la petiția a doua, 98 și 1147. Vă dau cuvântul. Mulțumesc! Bună ziua petiționarilor și membrii, membrilor comisiei. Încep prin a spune că organizarea sistemelor de sănătate, de protecție socială, de ajutor social, țin uh, conform tratatului, uh, nu de comisie. E vorba de răspunderea statului membru și, acestea fiind spuse, înțelegem importanța pe care joacă îngrijitorii informali în diferitele economii din Uniunea Europeană și înțelegem de asemenea și susținem dreptul tuturor de a se putea bucura de îngrijire bună, de calitate pe termen lung. Acest drept apare acum în pilonul drepturilor sociale, proclamat uh, uh, anul trecut. Este un principiu cheie, aprobat de noile instituții și de statele membre. Se cere ca acest drept să fie respectat. Comisia, prin diverse mijloace, poate coordona efortul statelor membre, nu poate armoniza, nu poate impune regulamente în aceste domenii, dar putem să cerem o metodă socială de coordonare în domeniul social, statele membre fiind cele care fixează obiectivul, exact cum a spus dumneavoastră, să respecte dreptul la îngrijire pe termen lung, ea să fie de bună calitate și așa mai departe organizăm uh, evaluări interpares în așa fel încât uh, statele membre să poată învăța dintr-un schimb de bune practici, să revizuiască practicile celorlalți. Am lansat uh, studii pentru a aprofunda subiectul în anumite domenii, ca să vedem cum să oferim o mai bună îngrijire, care este factorul de succes. Lucrăm și cu OCD pentru a crea o metodologie analizând Cum să măsurăm costul pe termen lung al îngrijirii pe termen lung? Iar statele membre primesc recomandări specifice pe țară. Cu privire la îngrijirea pe termen lung, nu au fost foarte multe recomandări în ultimii ani. De ce? Deoarece nu avem date suficiente. Pentru a face o recomandare, trebuie să te bazezi pe date obiective și comparabile între statele membre. La ora actuală încercăm să obținem acest punct de plecare, să identificăm lacunele ca să putem atrage atenția asupra acestora, dar nu putem impune nimic. Putem doar face recomandări. Și ca să mă răspund, anul trecut Comisia a publicat o nouă inițiativă cu privire la echilibru între viața profesională și de muncă și uh, de familie, mă scuzați. Și dorim să prevedem un concediu de 5 zile, concediu plătit pentru îngrijire cu flexi-time. Se negociază acum asta la Consiliu. Rezultatul nu există, încă nu e palpabil, dar uh, e cumva aliniat acestui uh, domeniu strategic. Foarte multe măsuri soft în concluzie, schimb de bune practici, coordonare, însă atât ne permite tratatul. Nu putem interveni în această competență națională, mulțumesc. Da? Și suntem perfect conștienți de asta, dar nu ne împiedică um, să subliniem că statul italian și-a asumat un angajament și există o legislație pendinte cu privire la uh, situația îngrijitorilor familiali. El a, e, actul normativ a fost depus la Senat uh, pe 23 martie în anul acesta. Speranța mea este ca în sfârșit să se miște lucrurile. Deocamdată nu avem de unde ști. Însă dumneavoastră ați fost uh, aici deja în 2015, la fel și, la, și anul trecut, în 2017. Sigur, sunt prerogative soft, la fel suntem și noi cu comisia noastră, nu avem dreptul să impunem nimic statelor membre, dar putem face presiuni și exact asta intenționăm să facem. Ca să clarificăm, comisia are o strategie fantastică cu privire la persoanele cu dizabilități. Așa cum s-a spus, pe bună dreptate, cum a spus doamna Ericsonaite, putem doar să schimbăm, să facem schimb de bune practici, să, să apelăm la aceste metode soft. Însă, există voință la nivel interinstituțional de a rezolva problema și trebuie să epuizăm toate mijloacele în așa fel încât să facem presiune în direcția potrivită. Așa că Dorim să cooperăm cu dumneavoastră. Doresc să deschid acum dezbatere dacă colegii vor să intervină. Doamna Evi. Grazie molte, președinte. E grazie nuovamente ai petition. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc petiționerilor că au venit din nou astăzi alături de noi. Din nou, după cum s-a spus, că nu e prima oară, în repetate rânduri uh, am putut să vorbim despre subiectul ăsta. Da, iată că de 25 de ani se tot luptă comisia, comitetul care reprezintă aceste persoane ca să se recunoască oficial îngrijitorul în familie, bine, îngrijitorul membrilor familiei. Astăzi vreau să comentez petiția în modul în care urmează, și anume că am văzut că timp de mulți ani de zile și eu, de patru ani sunt în acest parlament și am putut vedea de mai multe ori că a apărut subiectul ăsta, dar nu s-a găsit până astăzi niciun fel de deschidere din partea guvernului italian și niciun fel de angajament serios pentru, și niciun fel de inițiative pentru a recunoaște statutul acestor persoane. Sigur, au existat recomandări la nivel european, dar nu se prea poate acționa la nivel european, după cum s-a spus Eh, pentru că acolo e vorba de sistemul sanitar eh, național. Însă, totuși, există convenții, cum e Convenția ONU, la care face referire Comisia eh, și Uniunea Europeană și în, din punct de vedere unei vieți independente, îngrijirea persoanelor cu dizabilități, inclusiv grave, e cel mai bine să se facă inclusiv din punct de vedere economic, în propria familie. Însă, sigur că există în Italia în continuare un vid juridic, deci nu este protejat uh, cel care îngrijește persoana bolnavă în familie. Uh, doar în Italia, care este Uniunii, se recunoaște. Bun, este un nou guvern într-adevăr în Italia. Sta inițiando a lavorare. E... Eh. Începe acum să lucreze Ehm, chiar a fost creat un minister pentru persoanele cu dizabilități și a scris eh, negru pe alb în contractul de guvernare semnat că guvernul se angajează să respecte și să acorde atenția eh, eh, persoanelor cu dizabilități și mai ales persoanele care îngrijesc persoanele cu dizabilități în cadrul familiei. Și pot să spun, sper că pe viitor apropiat, în viitor apropiat vom vedea răspunsuri mai concrete din partea Italiei. Sigur, mai ales cu această nouă lege din 2017, dar ca să funcționeze trebuie să aibă și instrumente concrete despre care s-a vorbit aici, ca ceea ce cer de mulți ani de zile aceste persoane să se și realizeze, că până acum nu li s-a dat ascultare. Și oricum, sigur că trebuie să lăsăm deschisă petiția, cred eu că nu, putem, nu, nu se încheie aici povestea asta, pentru că din punct de vedere politic, Parlamentul nostru trebuie să monitorizeze activitățile din statele membre pentru a apăra drepturile fundamentale ale persoanelor care îngrijesc membrii cu dizabilități din propria familie. Mulțumesc! Mulțumesc, nu, n-am mai văzut să fi cerut cu cineva cuvântul. Spune președinta, repet că uh, noul Parlament din Italia s-a angajat să rezolve problema. No, a fost uh, înaintată Senatului o nouă lege de către senatorul Cambiani în luna martie acestui an și cred că acum ce trebuie noi să facem e să dăm din nou ascultare petiționarilor să ținem cont de ce a spus comisia și de ce au, a spus colega noastră, Evi, pentru că e o problemă unde cred eu că noi putem juca un rol uh, în găsirea unei soluții. Deci, doamna Bellini, aveți din nou cuvântul, două minute, vă rog. Mulțumesc. Vreau doar să precizez ceva. Bun, deci deja s-a referit doamna Evi eh, la chestiunea asta. E vorba de competențele comisiei dumneavoastră. Da, insistăm mult uh, asupra drepturilor omului aplicate acestor, acestor îngrijitori în familie. Asta e punctul central. Uh, sigur că ei sunt sub mult, într-o situa- sub mult stres, sunt într-o situație de stres pentru că nu, li se, nu le sunt respectate drepturile, dreptul la sănătate, dreptul la odihnă, la împlinirea personală, nu sunt respectate și dacă nu sunt respectate, atunci aceste persoane uh, au o, o speranță de viață mult redusă față de populația normală, dar noi avem încredere în nou guvern Însă asta nu înseamnă că nu trebuie să nu mai fim atenți la ce se întâmplă, mai ales pentru că proiectul de lege prezentat de senatorul despre care vorbea dumneavoastră încă nu e disponibil. Deci încă nu, textul nu e disponibil. Deci noi, nimeni nu știe ce scrie acolo pentru că nu s-a publicat textul și ce, cum anume va arăta această lege. Important e că dacă va exista această lege, să vină într-adevăr în ajutor, pentru că vorbim de 60 de milioane, o sumă totuși uh, ridicolă că nu va folosi la prea mult. Deci trebuie clar uh, o sumă mai mare alocată și trebuie alocat ajutor cu adevărat. Deci uh, asigurări sociale, asistență, uh, accesul la îngrijire de sănătate cu adevărat. Și deci să se dea răspunse, răspunsuri reale, concrete, nu doar de fațadă, cum, din păcate, s-a întâmplat până acum. Mulțumesc uh, din nou. Not looking for policies. Nu căutăm politici, căutăm măsuri care să schimbe realitatea pentru mii de persoane din Italia, persoane cu dizabilități. Vrem să schimbăm situația uh, membrilor familiilor acestora. Nu vrem o uh, hârtie, vrem o schimbare adevărată. Acesta este sensul întregului exercițiu. Bun, în rezumat uh, despre cele două petiții, uh, le vom trata egal, uh, exact la fel, vor rămâne deschise, desigur, și propun să scriem o scrisoare uh, direct noului ministru italian pentru familie și persoane cu dizabilități, Lorenzo Fontana, membru Lega Nord, fost membru al Parlamentului European. Și vreau să-l întreb personal și să-l fac personal responsabil de a uh, oferi un răspuns acestei instituții, acestei comisii, despre cum va rezolva problema. Să vedem uh, cum va arăta răspunsul și în relație cu uh, legea în discuție în Senat. Subliniez că nu vrem uh, declarații frumoase în scris. Vrem să vedem evoluții clare și pozitive cu privire la dreptul familiei și dreptul îngrijitorilor. Și asta aș vrea să fac. Mă adresez acum comisiei mulțumindu-i pentru prezență și pentru explicații. Da, într-adevăr, din punct de vedere juridic, nu avem marjă de manevră, dar sunt apoi uh, prerogativele soft. La uh, domeniul uh, mai dur sunt banii și bugetul, în rest, la domeniul soft avem recomandările, presiunile și așa mai departe. Deci, abia aștept să vă arăt că am și eu o putere soft în acest domeniu și o să cer, o să cer un răspuns sincer despre când vom putea întrezări o soluție. Asta pot eu să fac, iar Eleonorei îi spun următoarele. Partidul tău este la guvernare, poți uh, rupe acum acest cerc vicios uh, făcând presiuni pe lângă propriul tău guvern. Și chiar îți mulțumesc că asta faci, după cum ai spus. Mile grație, spune președinta petiționarilor care au venit, călătorie plăcută și în siguranță înapoi în Italia. Încercați să vă bucurați de Bruxelles, aici nu e așa de frumos, dar oricum bucurați-vă de ziua aici și călă ă, călătorie plăcută înapoi acasă. Și acum, Trecem la următoarea petiție, care este petiția 857. E vorba de dificultățile întâmpinate de persoanele cu mobilitate redusă din România. Cu satisfacție urez bun venit unei vechi prietene, Romina Afrasani. Este petiționarea. Mă bucur să ne revedem. Este o bătălie și am decis că o vom purta împreună. Nu ești aici pentru prima dată, însă îți urăm uh, din toată inima bun venit. Ai cuvântul 5 minute. Um, so obviously I want to thank you again for inviting me back here and give me the opportunity to continue the fight for people with... Mulțumesc încă o dată că îmi permiteți să continui lupta uh, cetățenilor din România și nu numai uh, privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cu mobilitate redusă. Este interesant să vedem cum funcționează lucrurile. Uh, mereu uh, ni se arată multe, multe hârtii și cumva lumea încearcă să ne ducă în eroare că se fac multe. Am văzut că s-a creat o corespondență între Comisie și autoritățile din România. Am copii ale corespondenței și atitudinea autorităților din România este una de nonșalanță. Este atât de flagrantă încât uh, mă lasă fără cuvinte. Faptul că pur și simplu trec cu vederea fapt, această problemă. Nu este ceva ce poate fi trecut însă cu vederea. E o scrisoare care mi-a rămas în minte, în care ei spun că au tratat anul trecut 289 de cereri individuale de asistență pentru călătorie, din care 98% se pare că au fost cu rezultat favorabil. Eu însă am experiență directă, încercând să mă deplasez prin România. Și aceste rezultate sunt de-a dreptul incredibile din punctul meu de vedere. Aș vrea să văd eu acele cereri, să văd eu cum au ajuns la rata de succes de 98%, cum au ajutat ei 98% dintre solicitanți să călătorească. Mi se pare incredibil și, de fapt, mi se pare o invenție. Poate că sunt unii sceptici, poate că eu nu cunosc povestea de la bun început, de anul trecut din octombrie. De atunci și până acum am uh, făcut poze ca să vă arăt cât de crasă este ignoranța guvernului român. Și ca să vă dați seama că nu mă refer la o experiență individuală, că nu inventez eu lucruri. Documentația oficială nu arată uh, realitatea cu care se confruntă persoane cu dizabilități din România. Iată, o să vă arăt uh, uh poze dintr-o gară renovată cu fonduri europene, finalizată în 2015 și unde sunt uh, însemne care arată că renovările au fost uh, uh, încheiat acum trei ani, dar nu este deloc accesibilă gara pentru noi. Și imaginați-vă că folosiți un scaun cu rotile și că vreți să călătoriți prin România. O să vă spun eu cum arată procedura, cum veți încerca să călătoriți. Vă veți da seama cum este pentru cineva cu dizabilitate să încerce, și spun intenția să încerce să călătorească în propriul stat. Ajungem la începutul, la, la intrarea în clădire, și este o rampă. Te-ai gândit că e bine, că vei reuși, dar ajungi la ușă și îți dai seama că e deschisă doar o parte din ușa completă, mult prea îngustă ca să poți intra cu scaunul cu rotile. Și alte modalități de a intra sau de a deschide ușa cealaltă nu ai. va trebui să ceri ajutorul cuiva. Dar uh, nu sunt persoane care să te ajute oficial, ci trebuie să ceri ajutorul celorlalți călători, celorlalți oameni din, uh, din uh, preajma ta. Sunt lucruri practice. De fapt, noi ce încercăm să facem? Încercăm pur și simplu să intrăm în gară. Să zicem că după multe încercări intri în gară. Dar la ghișeul de bilete, iarăși începe o luptă. Vedeți uh, poza. Cu o persoană care vrea să cumpere un bilet. Să poată purta o conversație în condiții demne cu uh, persoanele de la ghișeu. Și îți dai seama, încercând să-ți cumperi biletul că trebuia să depui o cerere în prealabil înainte cu 10 zile și se spune foarte clar că nu îți va fi garantat uh, călătoria. Este la discreția gării să te pună în tren sau nu. Eu am călătorit mult și mie îmi place să fiu independentă. Și tind să cred de fiecare dată că o să mă descurc și o să reușesc să-mi duc planul la bun sfârșit – pentru că noi așa, cu toții ne dorim să ajungem acolo unde ne-am propus. Avem acest drept. E anul 2018. Te-ai gândit că există accesibilitate și că dacă te străduiești un pic, reușești. Dar ajungem pe peron și iarăși este un obstacol. De fapt, ca să ajungi pe peron ai două opțiuni. Să traversezi uh, șinele, ceea ce este imposibil, sau să mergi prin subteran, dar acolo sunt scări. Dacă este un lift, te bucur că el există. Dar îți dai seama că el, liftul acela este undeva în josul scărilor și practic ar trebui să cobor până la el. În sfârșit găsești pe cineva care să te ajute, dar el spune că habar nu aibă cum să folosească liftul propriu zis. Și că trebuie să meargă să întrebe pe cineva. Știți, acesta este momentul în care deja sunt epuizată și nici măcar n-am ajuns la tren. Pentru mine și multe alte mii de persoane cu dizabilități din România nu este un exercițiu de imaginație acesta. Nu este o situație ipotetică, nu este un scenariu, este viața de zi cu zi, este o situație adevărată. Mai sunt și cetățeni europeni care au ajuns prin România și au încercat să călătorească astfel. Și dacă ajungi, ajungi la tren în sfârșit, iată cum arată acesta cu câte trei trepte la fiecare intrare. Persoanele cu dizabilități se zbat ca să ajungă în tren. Și vreau să vă spun că o, până și o persoană perfect funcțională, cu mobilitate perfectă, se chinuie să ajungă în tren. Este imposibil să treci prin acea ușă și să ajungi în tren. Și apoi este imposibil să te deplasezi prin tren. Nu sunt scaune accesibile, nu sunt compartimente accesibile. Și uh, să mai ceri și o toaletă funcționară este ca și cum uh, ai uh, cere lucruri absolut imposibile la care nu poți decât sau nu îndrăznești decât să visezi. Autoritățile publice din România ne neagă chiar și dreptul de a folosi o toaletă obișnuită în timpul unei călătorii. Cum este posibil când mare parte din trenuri arată astfel? Cer comisiei să insiste, așa cum au spus petiționarii din Italia, să reușim să trecem dincolo de hârțogărie, să vedem unde este accesibilitatea despre care vorbesc ei. Și vă cer să nu lăsați autoritățile române să scape cu asta este o lipsă totală de respect față de călătorii cu mobilitate redusă. Da, știu că sunt foarte multe derogări și asta ar trebui să, acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea. Guvernul român trebuie să dea dovadă de acțiune concretă, nu doar să arate că sunt planuri și uh, documentație. Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, din partea comisiei, domnul Meliosi. You pointed each other, so let's see who wants. Se uită unul la celălalt. Cine vrea să ia cuvântul? Vă rog. Bună ziua! Mă numesc Emma Patensi și sunt uh, expert uh, în uh, unitatea care se ocupă de persoanele cu dizabilități și de includerea lor. Așa că am să vorbesc eu în numele Comisiei. Din păcate, ceea ce ne relatează petiționarea nu este o noutate și uh, cred că e adevărat tot ce ne-ați spus. Eu am călătorit, am încercat să călătoresc cu multe persoane cu dizabilități și de mai multe ori am uh, văzut că aceste probleme chiar există. Suntem uh, pe deplin angajați să apărăm drepturile persoanelor cu disabilități și să maximizăm aplicarea drepturilor lor care sunt uh, constituite de convenție. Încercăm să facem asta prin uh, strategia privind persoanele cu dizabilități și alte măsuri legislative. Știu că durează. Știu că însă dumneavoastră nu aveți timp la dispoziție pentru că vă luptați în fiecare zi cu aceste probleme. Avem uh, toată simpatia și regretăm că nu putem să rezolvăm aceste lucruri imediat. Trebuie să urmăm anumiți pași. Primul lucru pe care vreau să-l fac acum este să amintesc că această problemă ține de excepțiile la regulamentul 1371 al Uniunii Europene, care instituie anumite obligații de asistență și um, prin aceste derogări uh, nu se implementează, nu se aplică încă aceste obligații de asistență. Sperăm ca noua propunere a Comisiei, care nu mai include niciun fel de exceptare de la aceste obligații, să fie adoptată în forma propusă de Comisie. Acest lucru va ajuta să, să rezolvăm unele din aceste probleme cu care v-ați confruntat. Unele dintre problemele sau barierele cu care v-ați confruntat nu pot fi rezolvate doar prin uh, asistență. E o chestiune și legată de accesibilitate, la modul de acces în trenuri și în clădiri. Și aici aș menționa două lucruri. În primul rând, există specificații tehnice pentru interoperabilitate și prevederi uh, detaliate Acolo trebuie văzut dacă nu sunt aplicate sau dacă nu sunt aplicate suficient. Și acum avem un dialog în curs cu Agenția Feroviară Europeană, tocmai pentru a analiza împreună aceste prevederi în legătură cu persoanele cu dizabilități. Este o chestiune la care lucrăm pentru a vedea dacă e nevoie de cerințe specifice sau de cerințe tehnice care trebuie să fie pregătite de noi. Mai avem uh, un act privind accesibilitatea la nivel european, care va avea prevederi referitoare la um, mediul construit. Va trebui să avem în vedere și acolo anumite prevederi. Avem uh, mobilitatea verticală care va trebui să fie obligatorie. Sigur, acestea sunt procese legislative și, prin urmare, necesită timp. Înțeleg perfect situația în care vă aflați și noi încercăm să facem tot ce putem. Ce putem face pe termen scurt este să ne transmiteți uh, barierele cu care vă confruntați pentru a le analiza împreună cu TSIs cu instituțiile care se ocupă de, aceste, de acest tip de transport pentru a vedea dacă există prevederi ce reprezintă bariere din punct de vedere legislativ. Aceste specificații tehnice se aplică infrastructurii noi și infrastructurii reabilitate sau renovate. Deci trebuie să vedem care sunt uh, condițiile impuse de legislație și să le avem în vedere pentru procesele următoare. V-ați referit la reabilitare cu fonduri europene. Aș vrea să știu exact uh, despre ce fonduri este vorba, pentru că am vrea să-i atenționăm pe colegii noștri dacă fondurile respective nu au fost uh, folosite în mod corect. Pentru multe din fondurile europene există prevederi referitoare la accesibilitate. Poate că ele nu au fost respectate aici, deci ar fi bine să ne transmiteți informația ca să o dăm mai departe colegilor noștri. Și, după cum am spus de mai multe ori, nu putem rezolva problema imediat, dar uh, Uh, după cum ați văzut din uh, măsurile legislative pe care le-am tot luat, sunt convinsă că trebuie să lucrăm uh, la măsuri legislative ferme, care însă vor dura. Va fi nevoie de timp. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul uluitor, care a fost foarte util. Mă văd că nu prea avem colegi în sală, Doamna Crupa, doriți să interveniți? Pentru că văd că nu suntem decât dumneavoastră și cu mine aici. Nu. Ok, atunci o să-i dau din nou cuvântul Rominei. Intervenție fără microfon. Um, it's amazing to see that the support is there and I think... Da, mă bucur foarte mult că există susținere Întrebarea referitoare la cum au fost folosite fondurile europene este pertinentă. Gara respectivă fusese renovată în urmă cu trei ani și nu are nici măcar un element de uh, facilitare accesului. Lucru șocant. Înțeleg că avem o constrângere de timp și lucruri de genul ăsta durează. România să nu e un stat nou aderat la Uniune, este membru al Uniunii de 11 ani și s-au folosit uh, foarte multe surse de finanțare, milioane de euro au fost date României pentru acest scop, fără niciun rezultat. Fac un apel să strângeți mai multe dovezi și să cereți României exact ce s-a făcut. Nu doar să se redacteze un plan prin care se spune că da, vom apăra aceste drepturi, ci să se arate exact ce s-a făcut pentru a crea o viață mai bună pentru persoanele cu dizabilități, pentru a le înlesni viața, pentru a-i ajuta să fie independenți și să călătorească. Am văzut în multe uh, state uh, europene că aceste persoane sunt pe deplin integrate în societate și pot crea prosperitate. Nu se întâmplă asta în țara mea, din păcate. Un astfel de ideal rămâne un vis. Cred că România trebuie trasă la răspundere. Când vine vorba de instituțiile europene, Comisia și Parlamentul, puteți întotdeauna să contați pe sprijinul nostru. Noi, de mai multe ori, ne-am uh, aliat pentru a lupta în uh, diverse privințe și aici, uh, în ce privește persoanele cu dizabilități, uh, vom face la fel. Nu avem nevoie de declarații sfărăitoare pe hârtie, ci trebuie să trecem la acțiuni concrete. Acum, în rezumat, am cerut Comisiei TRAN un aviz pe care l-am primit Comisia TRAN lucrează acum la propunerea Comisiei de revizuire a regulamentului, iar votul cu privire la acest raport este programat să aibă loc mâine în Comisia TRAN. Așa că avem un dialog direct cu colegii noi de la Comisia pentru Transporturi și o să întrebăm care este următorul pas pe care vor să-l întreprindă. De asemenea, o să trimitem o scrisoare Guvernului României din nou și o să întrebăm Guvernul dacă sau cum au fost folosite fondurile europene pentru a corecta această situație complet inacceptabilă și dacă da și cum au pus în aplicare strategia pentru persoanele cu dizabilități. Deci, ce mai avem de făcut este să Cerem guvernului o situație la zi foarte precisă în care să ne indice pașii pe care îi urmează în această privință. Regulamentul este în curs de revizuire, iar acest lucru trebuie să se vadă și la nivelul României. Cam asta putem face la momentul de față. Am uh, trimis o scrisoare tuturor reprezentanțelor permanente la Bruxelles și am vorbit despre mobilitate, am expediat 29 de scrisori din biroul nostru. Este o chestiune la care lucrăm foarte mult și încercăm să luptăm pe toate canalele. Cazul dumneavoastră nu este unul fără speranță și petiția va rămâne deschisă. Asta putem face. Văd că ni s-au alturat încă doi colegi între timp și văd că și ei sunt de acord cu mine. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc pentru că ați venit și mulțumesc pentru că ați arătat că trebuie să ne străduim mai mult și să ne coordonăm cu celelalte instituții în această privință, astfel încât situația să nu se permanentizeze. Există o luminiță acolo la capătul tunelului. Drum bun înapoi acasă, mulțumim pentru că ați venit. Next item, friends, is... Următorul punct, dragi prieteni, punctul 22, petiția 488 cu privire la servicii de sănătate pentru pacienții care suferă de sensibilitate chimică multiplă și sensibilitate la câmpuri electromagnetice. Petiționarul nu este aici, a trimis mai multe documente, însă există un reprezentant al petiționarului, doamna Harold, care o să ia cuvântul. It was. Yeah. Left one, I think. It was. Ah, that's right. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să prezint poziția Comisiei. Mă numesc Deana Herol și reprezint DG Sanco. DG Sante. Um, petiționarea spune că suferă de um, sensibilitate chimică multiplă și de sindromul hipersensibilității la câmburi electromagnetice. Spune, din păcate, că în Italia nu există servicii de sănătate pentru aceste sindromuri. Vă amintesc că avem articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care specifică că Uniunea Europeană lasă statelor membre responsabilitatea de a-și organiza serviciile de sănătate publică și de asistență. Prin urmare, Comisia nu poate să legifereze în domeniul sănătății publice și nu poate să dea măsuri uh, coercitive. Chiar și așa, Comisia analizează problema sensibilității la câmpuri electromagnetice. CEM. Comisia poate să emită recomandări și orientări. Avem și uh, recomandările Consiliului cu privire la expunerea la câmpul electromagnetic adresate statelor membre, însă aceste recomandări, sigur, nu sunt obligatorii pentru statele membre. Aceeași recomandare cere Comisiei să revizuiască periodic problema expunerii publicului la câmpurile electromagnetice și asta prin uh, Comitetul științific, care a emis mai multe avize, ultimul în 2015. Concluziile acestui aviz științific au fost că actualmente nu există nicio nevoie de a revizui limitele impuse prin recomandările Consiliului. Totodată, Comisia are mai multe proiecte în ce privește cercetarea acestor două probleme, sensibilitate chimică multiplică și CEM. În concluzie, Comisia nu poate să legifereze în acest domeniu al sănătății publice. Responsabilitatea de a organiza aceste servicii și de a recunoaște aceste boli aparține strict statelor membre. Mulțumesc. Thank you very much. The floor is open to colleagues. Peter. Deschid acum dezbaterea. Peter, mulțumesc, doamnă președinte. Mm, dacă am privit lucrul din perspectiva managementului, ar trebui să transmitem o scrisoare autorităților italiene să țină cont de ceea ce spune Comisia. Deci noi facem recomandări pe care ideal, în mod ideal l-ar uh, implementa statele membre. Putem transmite deci o scrisoare și când vom avea răspunsul la acea scrisoare, putem uh, declara petiția închisă. Asta ar fi propunerea mea dar uh, să vedem ce părere aveți. Nu ține de noi. Exactly. And you, you actually conclude the... Președinta, da, asta ar fi și concluzia mea. Cred că a venit timpul să închidem această petiție și anume chiar azi. Și dacă nimeni nu obiectează, asta vom și face foarte bine. And uh, We move on to the next. Trecem la următoarea petiție 0853. Good. 853 by, by, uh... E vorba de o petiție prezentată de Matthew Spiegel, uh, numele fundației Free Morgan. E vorba de faptul că se, sugerează, se susține că uh, s-a încălcat un regulament al Consiliului, și anume 338. E vorba de speciile de floră și faună uh, care sunt uh, periclitate. Da, petiția a călătorit uh, mulți, mulți kilometri, nu mai vorbim de Europa, vorbim despre California și Noua Zeelandă. Deci sunt petiționari care au venit tocmai de acolo pentru această reuniune. Sunteți bineveniți, e prima oară de când sunt eu președintă că avem oaspeți care au venit de la o distanță atât de mare, deci California și Noua, Ze- Noua Zeelandă. Vă admir fapt, pentru faptul că ați călătorit atâtea, atâția kilometri, ați bătut atacale și că susțineți cauza asta. Domnul Spiegel și încă un petiționar sunt aici și vor lua cuvântul timp de 10 minute. List. Măcar 10 minute. Chiar, chiar vă pot acorda mai mult timp, că nu uh, suntem presați de timp, deci așteptăm prezentările. Thank you. We appreciate the opportunity. Mulțumim că ne dați ocazia de a vorbi aici și vreau să vă prezint mai întâi și pe colegul meu Matthew. Deci, uh, eu sunt Ingrid Visser, am uh, studiat uh, CTAC deja de 20 de ani, delfin, orci. Da, am venit din Noua Zeelandă dar sunt și cetățean uh, al țărilor de jos, am dublă cetățenie și am fost implicat în cazul acesta cu Fundația Free Morgan din 2010 uh, și Matthew este consilier juridic al acestei fundații și el a venit tocmai din California și este în consiliul director uh, în fundația Free Morgan. Deci vi prezint sau vă prezint pe Morgan, care este o orcă E născut în uh, sălbăticie, are o poveste foarte complexă pentru că a fost găsită în largul coatelor tărilor uh, de jos, a fost uh, luată în captivitate. Pot să vă povestesc o renșir despre povestea ei, dar de fapt acum vreau să mă concentrez doar asupra faptului că e un caz complex, dar încerc să-l prezint uh, simplu din perspectiva uh, petiției. Deci sunt mai mulți actori aici, inclusiv state membre UE, dar și state terțe. Uh, și în această petiție ne referim la situația faptului, faptul că Morgan a fost transferată din țările de jos în Spania. Iată avem și documentul respectiv, uh, document ce se încadrează printre alte legi și regulamente în CITES, uh, deci legea pentru protecția florei și faunei în uh, țările de jos. Și Morgan sau orice alt animal din specia sa poate fi uh, uh, ținut în captivitate doar pentru ca ulterior să fie eliberată, dar dacă nu s-a putut face așa, atunci cealaltă opțiune era să se facă o cercetare științifică uh, care să o implice și atunci pentru a fi transferată a fost nevoie de un certificat specific și Comisia uh, Europeană de Mediu se spune că aceste certificate se fac pentru uh, verificarea activităților comerciale. Matthew vă va vorbi uh, despre, vă va vorbi despre asta mai pe larg, dar important din punctul meu de vedere este să notăm că aceste certificate sunt eliberate ca să nu cumva se facă, să se facă trafic uh, cu specii uh, care ar trebui să se afle în sălbăticie și să fie menținute în captivitate. Deci Morgan a fost prima orcă uh, care într-o perioadă de 13 ani a fost luată în captivitate după ce s-a născut în, în sălbăticie, în natură și iată, este foarte valoroasă pentru sistem. Despre ce sume vorbim aici? aceste animale valorează până la, de la 1 până la 10 milioane de eh, dolari de Morgan pentru că avea o, o, o, o nouă, era vorba de o, nou, de o specie de sălbăticie, putea merge până la valoare de 20 de milioane de dolari, deci poate cel mai valoros animal din lumea întreagă în captivitate. Și să punem asta în contextul european. Sunt doar 10 orci în întreaga Europa. Morgan e singura care s-a născut în sălbăticie și Uniunea Europeană uh, ia în serios traficul cu animale sălbatice, au chiar un plan de acțiune uh, care uh, ține de faptul că se consideră că traficul cu ființe născute în sălbăticie, cu specii sălbatice, e unul din cele mai profitabile forme de trafic Uh, și planul de acțiune uh, implică o mai uh, bună punere în aplicare, o mai bună cooperare și o activitate de prevenire mai eficientă. Și asta înseamnă și o mai bună punere în aplicare a regulilor comerțului cu specii sălbatice. Poate că majoritatea dintre noi ne gândim că acest tip de trafic uh, Uh, înseamnă pur și simplu braconaj în pădure sau uh, trafic de animale trecute prin vamă într-o valiză. Dar trebuie să ne gândim și la uh, acest comerț care poate să însemne vânzarea de bilete pentru spectacole și sigur poate fi făcută această activitate și de oameni în costum și cravată. Știm că uh, Eh, iată, au, au, fost salvat, au fost salvați delfini, malene, eh, 13 specii diferite au fost utilizate în uh, situații comerciale ca animale salvate. În UE, măcar 3 specii. Nu e vorba de exemplare individuale, ci de specii, deci mai multe, mai multe animale de aceea specie pot fi implicate. Cât despre Morgan, deși am recunoscut că petiția aici nu se referă la bunăstarea animală, dar acțiunile uh, Uh, au uh, implicații asupra vieții acestor animale. Vedeți acolo și-a provocat singură răni uh, Morgan din cauza că se află într-o situație foarte stresantă din captivitate, iată, vedeți vânătăi, s-a lovit de marginea rezervorului, are și rană deschisă acolo, a, a, pur și simplu a mestecat beton și uh, s-a rănit și la dinți, la gingi. Mai Matthew acum va vorbi despre partea juridică, uh, e regulamentul 338 per 97. Eu mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Ingrid. Um, Madam Chair, thank you. Members of the committee, thank you for allowing Mulțumim uh, că ne-ați dat și timp mai mult la dispoziție ca să vă vorbim aici și apreciez acest lucru. O secundă să-mi pregătesc prezentarea. So we're here today with three deci suntem aici, avem trei cereri ca să, în primul rând, să păstrați uh, petiția deschisă, să cereți comisiei să revizuiască modelul de certificat uh, eh, CE despre care discutăm și apoi să, se, să, să fie sesizată și Curtea de Justiție ca să dea o interpretare definitivă a legii UE care se, să se aplice nu doar lui Morgan, ci oricărei specii animale care se comercializează în Uniunea Europeană. Foarte important. Eh, deci, Comisia a făcut erori de transpunere, a făcut un studiu de caz în, uh, că nu toate orcile sunt create egale în ochii legii. Avem anexa A uh, cu orgile născute în sălbăticie, anexa B născute în captivitate și au uh, uh, măsuri diferite de protecție conform dreptului european. Deci anexa A, uh, cele născute în natură, nu, nu pot fi utilizate pentru scopuri primare comerciale. Regulamentul Consiliului 338 97, regulamentul de bază, uh, Uh, și uh, e, e vorba de CITES care se aplică în UE și ne concentrăm pe articolul 8.1 și 8.3 al regulamentului. Articolul 8.1, expunerea publică pentru scopuri comerciale, utilizarea pentru câștiguri comerciale de specimene din speciile listate în anexa A vor fi uh, interzise. Stop. Punct. Asta e punctul de plecare pentru orice fel de activitate comercială în Uniunea Europeană, specimene în captivitate. Deci nu se poate face nimic, eh, doar, doar dacă se acordă o excepție specifică. Articolul 8.3 spune că se pot acorda excepții eh, de la, eh, care pot fi acordate, nu trebuie acordate excepții, se mm, eliberează un certificat, dar de la caz la caz. Deci e o interpretare foarte restrictivă și sunt, sigur, excepții, nu reguli. Nu, nu sunt reguli aceste excepții și conform articolului 8, 3 ne concentrăm uh, asupra uh, exceptării A, deci în interes științific, apoi F uh, pentru înmulțire, înmulțirea speciei și 3G, cercetare sau educație. Deci aceste scopuri pot constitui excepții. Morgan s-a încadrat la 8 3G Vedeți acolo certificatul, deci e pe o singură pagină, dar are două părți certificatul și o parte a problemei e că uh, poate e prea simplu documentul. Deci în 2001 uh, s-a, uh, avocatul general al Curții de Justiție a spus că în conformitate cu, juri, cu, juri, cu jurisprudența trebuie asemenea excepții să fie interpretate restrictiv. Asta se aplică și articolului 8.3 care uh, prevede acea excepție. Deci uh, trebuie interpretat restrictiv. Și regulamentul de punere în aplicare din 2006 și certificatul anexa 5, un formular, uh, un model, folosesc ca certificat de exceptare pentru cazurile de la 8.3 și ca permis de transfer, conform articolului 9.2. Deci, din nou, e vorba de această femeie, orică Morgan, care a fost transferată din Olanda în Spania utilizându-se acest document și pe document toată partea ce ține de certificat de acceptare, practic este un rând. Uh, Rara de transpunere din regulamentul de bază la anexa 4 și s-a făcut uh, o descriere uh, neinteligibilă, o combinație, un amestec de articole, o condensare de neînțeles. Se spune că trebuie utilizate aceste exemplare pentru avansurile științifice sau răspândire sau cercetare și educație. Și e, deci s-a făcut un amestec între articole și nu se înțelege exact scopul. La fel, defect de transpunere care apare și la formularul invizuit în 2012, iar spune acolo uh, aceleași lucruri și uh, a fost o sentință recentă din țările de jos, pe 26 aprilie, deci o instanță din uh, țările de jos, curtea a spus că certificatul privitor la Morgan, pe baza articolului 8.3g din regulamentul de bază, e pentru cercetare și uh, educație, nu alte motive. Deci consecințele problemei de transpunere e că pentru ca, ca, pentru ca să se înțeleagă de ce s-a acordat excepția, trebuie să se explice și din formularul acela nu se înțelege și atunci se creează confuzie. Deci autoritățile de gestionare din uh, țările de jos și Spania au uh, semnalat că acest certificat e unicul document pe care s-au bazat ca să acorde permisul. Deși, deși de exemplu, ă, scopul de ă, înmulțire nu intră aici în joc. Și acolo se face deci confuzie. Așadar, instanța din țările de jos, recent, a spus că în legătură cu certificatul CE, ă, formularea de acolo în combinație cu documentul de bază este o prescurtare care creează confuzie. Deci și instanța din țările de jos este de acord cu interpretarea noastră. Deci, eh, pentru autoritățile de management site, ca ele să poată pune în aplicare și să înțeleagă ce se autorizează și ce nu se autorizează, eh, scopul de pune în aplicare, să face un compromis, pentru că deci, din certificat nu reiese pentru ce s-a acordat excepția, că totul se pune acolo în aceeași oală și uh, asta duce la o încărcare practic. Deci Morgan e gravidă și când am făcut prima dată cererea în 2015 nu era gravidă, deci la ora aceea nu e gravidă, dar dacă s-ar fi acționat la ora aceea, poate că n-ar fi rămas gravidă acum. Problema e că Morgan e un specimen ce ține de anexa A, dar faptul că uh, uh, s-a înmulțit cu un mascul născut în activitate, atunci progenitura va se mai cadra la alt articol. Și atunci uh, este, este în acest caz uh, se vede că deci s-a făcut o încălcare, se cere, se cere aplicarea unor sancțiuni și e o problemă obligatorie să se aplice sancțiunile. Asta spune regulamentul de bază. Acum nu se știe care vor fi acele sancțiuni, însă trebuie aplicate dacă se utilizează neautorizat uh, un animal. Deci uh, revin la cele trei cereri noastre, să se mențină petiția deschisă, cereți comisiei să revizuiască modelul de certificat și să se sesizească curtea de justiție ca să dea interpretare definitivă a regulamentului de bază ca să uh, ajutăm să fie mai bine înțeles. Mulțumesc. Just before I give the floor to the Chiar înainte să dau cuvântul comisiei, vreau să spun că această comisie nu are dreptul de a transmite mai departe petiția către CEJ. Comisia poate să facă asta dacă asta dorește, dar noi nu avem nicio posibilitate de a uh, trimite o cauză în instanță. Noi suntem o comisie non-judiciară. Dar e bine să vedem lista cu doleantele dumneavoastră. Acestea fiind spuse, am vorbit pe șleau ca să nu fiți dezamăgiți de noi și dau cuvântul domnului Rodriguez Romero de la Comisia Europeană. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să subliniez că prevederile în cauză nu se referă la Convenția cu privire la comerțul internațional cu specii periclitate nu se referă la acea convenție, dar se referă la măsuri domestice mai stricte din Uniunea Europeană. E vorba de regulamentul european cu privire la animalele sălbatice. Wildlife Trade Regulation. Comercializarea de specii sălbatice, de fapt și prevederile acestea sunt în vigoare din 2001. În lumina petiției, noi ne-am uitat la implementare în toată această perioadă și Comisia n-a fost sesizată cu privire la mari probleme de implementare în toată această perioadă. După cum nu am identificat nici probleme în studiul extensiv pe care l-am comandat în 2007 cu privire la uh, implementarea regulamentului pentru comercializarea speciilor sălbatice. Iar statele membre n-au ridicat uh, acest, uh, n-au, n-au uh, semnalat că ar fi probleme cu acest subiect și până acum nici Comisia nu a fost alertată de alte părți interesate pe acest subiect. Cum că ar fi probleme, așa cum au spus petiționarii, dar uh, în lumina acestei petiții, în lumina argumentelor vehiculate, ne-am consultat cu statele membre pentru a primi informații adiționale despre care este starea lucrurilor la ora actuală, concluzia fiind următoarea. Statele membre nu consideră că ar fi o problemă structurală cu implementarea acestor prevederi din regulament. Sunt mii de permise emise anual de către statele membre și certificate potrivit uh, regulamentului cu privire la comercializarea animalelor sălbatice și la ora actuală noi credem că nu există dovezi care să arate că implementarea regulamentului ar fi subminată în orice caz nu la o scară semnificativă. Sunt cazuri individuale, precum cel uh, menționat de petiționar, pentru a ilustra anumite argumente, dar sunt uh, căi de atac în plan național. Da, cred că ele au fost utilizate de petiționari în state membrizate. În general, Comisia nu urmărește cazuri sau situații individuale, ne axăm mai degrabă pe neajunsurile structurale la capitolul implementare și dovezile generale nu arată că ar exista într-adevăr lacune sau neajunsuri structurale cu privire la implementarea acestui regulament. Mulțumim! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Cine este tatăl uh, copilului, întreabă președinta. Foarte interesantă întrebarea. Sunt uh, două orci, doi masculi care ar putea fi tatăl. Orice acestea sunt agresive, au fost agresivi față de oameni, o orcă a rupt mâna unei îngrijitoare, a prins-o, i-a rupt mâna și a trebuit să fie resuscitată. Uh, cealaltă orcă a ucis un trainer, și nu credem că ar fi trebuit uh, ca ei uh, să fie uh, cei de la care credem uh, că i-ar fi trebuit să fie tatăl, pentru că materialul genetic nu este bun. Decir că la sala... Doamna Estela Saragut, mulțumesc. În sală se pare că e și Javier Almunia, care a cerut să intervine. E reprezentant al Europarcului, dar e vicepreședinte mai ales al Asociației Iberice de Specialitate. Dar uh, aș dori să spun că totuși este în sală, nu știu dacă se va da cuvântul, că Uh, răspunsul a venit doar luni uh, la solicitarea sa, deja își cumpărase biletele, deci vicepreședintele în uh, pentru întreaga Europa, Asociației Vece de Specialitate. Am mai văzut, am mai vă discutat despre subiectul acesta în fosta legislatură, a mai fost sesizată comisia noastră și deja am mai adoptat o rezoluție Orca Morgan pe care am văzut-o personal la Europark acum vreo trei ani Peter iar cred că își amintește de cazul ăsta pentru că am, am dezbătut intens. Uh, deci eu am și vizitat acest parc în care se află Orca și guvernul te uh, de Jos a fost cel care a cerut guvernului Spaniei să preia această orcă, s-a dat și o sentință juridică și Comisia pentru Petiții a tras concluzia că totul era în regulă, inclusiv sentința. Astăzi, uh, iată, revenim la subiectul ăsta și spun că Uh, interpretarea comisiei. Bine, eu urez uh, bun venit uh, petiționarilor, dar nu interpretează corect regulamentul, pentru că în niciun caz ancheta nu poate să fie Uh, ancheta nu poate exclude faptul că orca poate da naștere unui pui. Nu spune asta regulamentul. Petiționarii îmi spun că Comisia a interpretat greșit acest regulament dar uh, atunci înseamnă că to- dar iată că toate instanțele din uh, statele membre, to- toate organismele CITE spun că, ba nu, Comisia are dreptate și Comisia a interpretat corect uh, regulamentul. Apoi, ultimul contencios uh, soluționat la Utrecht în Olanda spune, sau sentința prin care s-a, soluționat spune că uh, Eh, petiționarii nu au dreptate și eh, Orca Morgan poate deveni mamă, e o orcă eh, care va da naștere în septembrie. Mă rog, nu se știe care din cei doi masculi este tatăl, este sub control total. Ar fi murit dacă am fi lăsat-o în mare în marea liberă. Uh, și, și uh, Olanda și, și citesc Spania își coordonează activitățile și interpretarea și asta înseamnă că dumneavoastră ați interpretat greșit regulamentul și s-au pronunțat instanțele, s-au pronunțat autorități de guvern, s-a pronunțat comisia, uh, așadar eu aș uh, solicita să închidem uh, petiția și în septembrie Eh, e, pentru că e o, o, o orcă surdă. Știți că orcile au un dialect specific fiecarei familii în parte și atunci nu știm care va fi relația dintre ea și puiul său. Și în fine, se află sub control, îi se acordă mare atenție ca să decurgă bine nașterea, dar eu spuneam, deci, să să nu, să, să lăsăm orca asta în pace, să închidem petiția, să, uh, să acordăm ajutor Asociației Iberice de Specialitate și iată că uh, autoritățile judecătorești, citesc Olanda, citesc Spania, Comisia Europeană a spus un lucru și doar petiționarii spun altceva și a doua oară că dezbatem asta aici și eu acord uh, uh, susținerea mea lui Javier Almunia și comisiei care a interpretat corect uh, regulamentul. Dacă Orca Morgan n-ar fi avut norocul Uh, să se pronunțe cum s-au pronunțat instanțele din Olanda și în Spania, cred că astăzi nici nu mai vorbeam de ea, că cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă am fi lăsat în libertate. Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna Evi! Grazie, președinte! Mulțumesc, doamnă președintă! Eu însă nu sunt de acord uh, cu ce a spus uh, colega Estaras și vreau să susțin pe petiționare. Pentru că mă rog, dincolo de interpretările juridice, interpretările de lege, aici vorbim, de fapt, despre un exemplar născut în sălbăticie care a fost transferat din Olanda în Spania. Are un certificat de transfer și acum se află în captivitate și e utilizat și în scopuri comerciale. Cinstit vorbind, pentru că, iată, în certificate scrie altceva și atunci, cinstit vorbind, vă spun că totuși trebuie să vedem realitatea care este. Adică se utilizează un exemplar dintr-o specie care trebuie protejată și n-ar trebui utilizată în scopuri comerciale și iată că astăzi e și gravidă și va da naștere unui pui în septembrie. Asta nu cred că s-au, uh, lucrurile astea nu s-au întâmplat așa din întâmplare, ci s-au făcut uh, din uh, motive de câștig financiar și comercial. Deci eu cred că trebuie să menținem deschisă petiția și chiar să clarificăm uh, ce solicită petiționarii, pentru că mm, uh, nu sunt deloc uh, clare formularele astea și se pot interpreta greșit și în plus E adevărat că nu putem face noi asta, nu putem să sesizăm Curtea de Justiție Europeană și ceea ce putem însă cu Comisia Europeană că adesea îi se solicită, de să, să clarifice lucrurile în legătură cu aplicarea regulilor și măcar Comisia Europeană poate să aducă clarificări și, și, și orientări în legătură cu interpretarea unor norme. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Mulțumim foarte mult, doamna Ayuso. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, lo primero que hay que decir es... Mulțumesc. În primul rând, deci, a fost o cerere a guvernului olandez și dacă orică asta n-ar fi în parcul respectiv, ar fi moartă la momentul ăsta, pentru că e surdă, după cum s-a spus, și animalele astea trăiesc în familie. Dacă am fi lăsat-o în libertate, ar fi moartă în acest moment. Deci, numai datorită faptului că se află în parcul acesta de distracții, ea este în viață și va da și naștere. Dar ce ne preocupă e ce se întâmplă cu această fundație Free Morgan. Uh, Adică principalul argument și unicul argument pe care îl tot repetă la nesfârșit uh, se poate rezuma într-o frază că Uniunea Europeană n-a transpus adecvat regulamentul 338 uh, în formularele uh, acele la care s-au referit ei. Și fundația spune că aceste formulare nu reflectă exact uh, interdicțiile din regulamentul 338 per 97, că se face acolo un amalgam, dar de fapt asta e doar interpretarea lor, pentru că toate statele membre, instanțele uh, din, iată, acea instanță din Olanda, deci toată lumea a spus că nu e așa. Deci, asta e doar interpretarea lor și tot insistă la nesfârșit pe interpretarea asta că doresc să se schimbe regulamentul și nu are sens. Uh, N-are sens, pentru că, nu știu, ei vor pur și simplu să fie regulamentul după cum le convine lor. Și nu se spune niciunde că o asemenea orcă nu se poate reproduce. Nu se spune așa ceva. Însă ei vor ca să, să, să, să, să se scrie asta într-un regulament. Dacă instanțele le-au spus că nu e așa, dacă comisia tocmai le-a spus că nu e cum spun ei, dacă statele membre au spus că nu e nicio problemă, atunci de ce trebuie să tot repetăm aceleași lucruri? Haideți să, începem să odată uh, uh, pentru totdeauna să închidem această petiție, pentru că dacă nu, iar ne vom regăsi aici și iar ne vor spune că nu e bine și să schimbăm lucrurile așa cum vor ei. Totuși, uh, e momentul să spunem până aici și să închidem petiția. Now I don't have any more members that... Nu mai sunt alții care să intervină prin urmare, doresc să dau cuvântul domnului Spiegel și doamnei doctor Fisser. Mulțumesc foarte mult! Am ascultat ce a spus toată lumea, am înțeles mesajul, dar cu tot respectul nu suntem de acord. Cu excepția membrului care ne-a susținut. Pe 18 aprilie țările de jos au spus că nu s-au respectat regulile în vigoare, că au fost combinate într-unul singur mai multe articole și că a fost emis doar un certificat pentru cercetare și educație, nu și pentru înmulțire, pentru reproducere. Pentru noi este foarte clar că s-a întâmplat în scopuri comerciale. Înțelegem de ce Loroparche cere ca petiția să fie închisă. Noi am dedicat mii de ore din timp propriu, am, uh, n-avem niciun interes comercial, am venit aici uh, în nume propriu, n-avem, repet, niciun beneficiu, însă vedem care este beneficiul pentru animale. Și subliniem încă o dată că nu este vorba doar despre Morgan, Așa cum a spus comisia, sunt poate mii de animale asupra cărora există un impact similar. Noi am urmărit un singur caz din momentul în care a fost capturată și până astăzi. Și putem spune exact unde au fost comise erorile și noi credem că multe din celelalte animale care nu sunt documentate, urmărite ca și Morgan, se confruntă cu situații similare. S-a spus că Morgan e surdă și că deci ar fi murit în libertate. E greșit, cu tot respectul vă spun, e greșit. Sunt probabil numeroase alte locuri în care putea să meargă. Noi inițial am zis că să meargă într-un spațiu um, plutitor în ocean, deci care să fie delimitat cumva. Uh, și apoi sunt și spații de tip sanctuar, care sunt create pentru balene și delfini și dacă Morgan ar fost disponibil mai devreme, s-ar fi dus într-un asemenea spațiu de tip sanctuar. Uh, și sunt uh, mult mai multe comentarii care pot fi menționate aici. Se spune, spre exemplu, că am, uh, s-a discutat cazul acesta în diferite instanțe și că n-am avut câștig de cauză. E fals. Recent, uh, sentința pronunțată a fost cumva în acord cu tot ceea ce am avansat noi. Singura schimbare a fost faptul că nu o vor extrage pe Morgan de acolo de unde este. Iar instanțele din țările de jos uh, au arătat avem dreptate, de fapt. La început ați pus o bună întrebare. Cine este tatăl? De fapt, întrebarea adevărată este cine este proprietarul tatălui, fiindcă uh, proprietarii sunt de la SeaWorld din SUA. Și guvernul SUA a recunoscut transferul orcăi în, decembrie, în 15 decembrie 2017, la mult timp după ce Morgan era deja însărcinată, la mult timp după ce uh, fapta fusese săvârșită, avem toată documentația. Deci, orca a provenit din uh, SUA, de la SeaWorld. Iar mai târziu, SeaWorld a implementat o abolire a reproducerii. Asta s-a aplicat nu doar în cele trei parcuri SeaWorld din SUA, ci și la Loro Parche. Iar Loro Parche era cumva obligată, prin contractul cu SeaWorld, să respecte anumite standarde. Exact acea standarde ca și în SUA, inclusiv să nu mai uh, facă reproducerea în captivitate. Ei însă n-au respectat asta, fiindcă știau cât de interesant este să aibă o nouă orcă. Um, Morgan a rămas gestantă în timp ce noile standarde din America erau în vigoare. Sunt mai multe articole care au fost contopite și trebuie să înțelegem de ce anumite secțiuni sunt separate, de ce se adaugă aliniate, pentru că totul are un rost. Nu poți să iei totul la grămadă. Deci cu tot respectul față de comisie, se înșală flagrant. Noi, uh, uh, cei din America, spunem că prezintă fapte alternative. Este pur și simplu neadevărat. Vreau frumos să țineți petiția deschisă. E un conflict de interese. Ei n-au de ce să se ancheteze pentru o problemă pe care noi am uh, identificat-o de când uh, a fost creat primul act de implementare. Întrebați comisia de ce nu pot să transmită cazul la CEJ pentru o interpretare. Nu pentru o interpretare pentru acest caz, ci pe formă. Uh, și pe, pe, pe, mă scuzați, pe respectarea regulamentului. Noi ne-am dorit foarte tare să urmărim lucrurile, să vedem că au acest parcurs, pentru că credem că este o solicitare legitimă. Ca președinte acestui, acestei comisii, M-a avut o situație imposibilă. Sunt prea puțini membri ca să facem un vot. Avem nevoie de un quorum de 12 persoane. Și membrii cer ca petiția să fie închisă, alții spun să o ținem deschisă și eu n-am cum să organizez un vot, căci sunt prea puțini oameni în sală. Quorumul înseamnă 12 în sală. Noi suntem 6-7, spune președinta. Atât. Eu n-am cum să fac un vot. Ceea ce înseamnă 8, uite, mai avem un membru. Dar ar trebui să fim 12, altminte nu putem vota. Și sunt opinii divergente, sunt uh, păreri diferite. Nici nu ajută faptul că cei de la PPE sunt uh, aproape com- număr complet. Oricum trebuie să fim 12. Ce înseamnă? Lăsăm petiția deschisă și voi uh, cere Comisiei Europene în mod explicit să facă o anchetă dacă există conformitate cu regulamentul, dacă regulamentul permite reproducerea orcelor aflate în captivitate. Asta pot face, atât pot face eu și trebuie să revenim asupra subiectului în momentul în care voi avea măcar quorum, altfel n-am cum să... Uh, altminte n-avem cum să continuăm. Doamna Estaras. Bueno, yo simplemente que conste en acta que aquí estamos citados. Da. Bun, de peste o lună au fost, uh, au fost invitați nu numai petiționarii și grupul meu pe care reprezint eu cu Peter Iar uh, este aici cu șase membri, dar restul grupurilor nu și-au respectat obligațiile și astăzi grupul o are majoritate de fapt, de fapt. Și o celelalte grupuri ar trebui să fie aici, dar nu sunt. Dar noi suntem aici, avem un domn care din Tenerife a venit cu un avion, avem petiționarii și trebuie să respectăm petiționarii și să respectăm și faptul că a venit domnul acesta care are grijă de Morgan și a trebuit să vină până aici și totuși uh, acești oameni merită să fie aici toți deputații aici. Grupul nostru are uh, majoritatea de facto aici și să, ca să putem închide acest, uh, acest caz și să, încep, să continue lucrul la bunăstarea anim, animală. Deci nu vă respectați funcțiile. Asta înseamnă că grupul meu are majoritate, dar nu putem câștiga da, este un apel la ordine. Pentru că asta nu înseamnă că dacă nu sunt unii uh, de față, pot să, pot să câștige uh, prin absența lor și trebuie să câștige majoritatea. Of course we will reflect this in the minute. Da, sigur că totul va apărea la procesul verbal, dar uh, eu sunt președintă deja de patru ani, nu s-a întâmplat încă așa ceva. Nu mi s-a mai întâmplat să nu pot organiza un vot nu știu, din cauza neglijenței uh, altor grupuri, așa cum s-a spus pe bună dreptate. Iată, verzii nu sunt aici, GUE a cerut ca petiția să fie pe ordinea de zi, dar ei nu sunt aici. Și dacă nu există un quorum în așa fel încât să organizăm un vot, decizia este trimisă mai departe coordonatorilor și asta trebuie să facem la ora actuală potrivit uh, ghidului nostru, domnul Mato. Da, solo una cuestión de procedimiento. Porque... O chestiune de procedură, domnule președinte. Că, da, într-adevăr, nu știu, sunt ignorat, dar e o petiție care, uh, în legătură cu care majoritatea vrea să fie închisă și nu putem vota pentru că nu este quorum. Dar totuși noi avem o majoritate, cei care dorim să închidem uh, eu, eu, petiția. Eu înțeleg că nu se poate vota, dar din explicațiile pe care le-am auzit aici, numai dacă cumva nu există vreo regulă contrară, am înțeles de ce să rămână deschisă, că eu nu înțeleg. Vă rog să ne explicați. Yeah. It would have been very simple. Ar fi fost foarte simplu dacă uh, am fi avut o părere, dar uh, doamna Evi a spus că trebuie ca petiția să rămână deschisă și apoi a fost o altă părere a colegului noastră spunând că petiția trebuie să fie închisă și deci acesta este momentul în care, în mod obișnuit, am uh, organizat un vot, dar n-am quorum de uh, 12 persoane, prin urmare, nu putem vota. Și ca să nu fim într-o situație de blocaj, uh, Uh, respectăm punctul 15 din regulamentul de procedură, adică lăsăm petiția deschisă deocamdată și o trimitem înapoi la coordonator pentru, altă, pentru o decizie ulterioară. Peter, o rugăminte ca președintă să spuneți că nu este un stil bun de lucru acesta cu atâtea absențe și iar, iar cei care cer ca petiția să fie pe ordinea de zi, să facă de bine să apară apoi la reuniune. Sunt cei care strălucesc mereu prin absență și nu este acceptabil. Vom discuta la coordonatori, dar uh, până la urmă e vorba de respect față de petiționar. Democrația ia viață în urma discuțiilor și discuțiile acestea trebuie să uh, Uh, fie purtate așa cum trebuie. Sunt și eu frustrat, la fel cum ai uh, exprimat și tu. Da, sunt uh, într-o situație de-a dreptul bizară. Nu s-a mai întâmplat niciodată în patru ani. That I have the situation in front of me and the only thing I can do is to, is to... Deci, neavând quorum, ce pot face? Să prezidez în conformitate cu orientările și regulamentul de procedură. Adică vom lua o decizie de a transmite acest dosar la coordonatori și la următoarea lună din iulie se va lua o decizie. Asta vom face. Între timp, mulțumesc că ați venit de atât de departe și mulțumesc tuturor celor care și-au manifestat interesul față de acest subiect și față de Morgan. Mulțumim pentru ceea ce faceți și mulțumim pentru tot ceea ce urmează să faceți cu privire uh, la ce se întâmplă aici sau în altă parte. Mulțumim și o călătorie frumoasă uh, înapoi acasă. And before I go to the next item on the agenda. Înainte să mergem la următorul punct de pe ordinea de zi, avem uh, cel mai bun secretariat posibil, trebuie să spun asta. Au făcut o treabă fantastică. Mulțumesc tuturor celor de la secretariat pentru că a pregătit uh, toate lucrările noastre atât de repede să putem să încheiem în modul cel mai corect. Mergem mai departe, așadar, petiția 392 în numele organizației Compassion in World Farming 18 organizații semnatare care promovează bunăstarea animalelor. Este vorba despre bunăstarea vacilor de lapte. Petiționar domnul Peter Stevenson. Vă invit să luați cuvântul 5 minute. Așteptăm însă câteva secunde ca să iasă toată lumea din sală. Completely in shock. Ok, so Mr. Stevenson, the floor... Domnule Stevenson, aveți cuvântul 5 minute la dispoziție. In, in his report... Mulțumesc. În raportul pe care l-a prezentat Comisiei Petiții anul trecut, profesorul Brum a spus că bunăstarea vacilor de lapte este pe locul 2 în topul celor mai grave probleme privind sănătatea, bunăstarea animalelor din Uniunea Europeană. Așadar, sunt dezamăgit de faptul că Comisia, în răspunsul său la Comisia PETI trimis pe 28 martie, a concluzionat că în momentul respectiv nu consideră că e necesar să întreprinde pași suplimentari. Comisia a ținut însă un atelier de, de discuții foarte util cu statele membre în octombrie 2017. Acest atelier însă ar trebui să reprezinte doar începutul eh, activităților necesare pentru a asigura conformitatea cu directiva 9858 și nu finalul acestor activități. O clipă. Directiva 98 58 cere statelor membre să se asigure că proprietarii iau toate măsurile rezonabile pentru a asigura bunăstarea animalelor și pentru a se asigura că ele nu suferă durere sau leziuni inutile. În noiembrie, Comisia a publicat un raport cu privire la bunăstarea vacilor de lapte crescute în ferme și a arătat că există probleme grave. În ultimii 40 de ani, producția de lapte per animal s-a dublat sau chiar mai mult, lucru care a provocat diverse probleme, inclusiv ugere supradimensionate și umflate și tot mai multe vaci care suferă de boli metabolice. Mastita este o infecție foarte dureroasă a ulgerului vacii iar raportul comisiei arată că mastita este o problemă foarte răspândită printre vacile de lapte. De asemenea, uh, multe dintre ele șchioapătă. Este uh, una dintre principalele probleme ce le afectează. Și majoritatea vacilor suportă dureri în multe state membre, uh, vacile sunt uh, ținute în grajduri doar în interior și în uh, spații murdare. Foarte adesea, îngrăditurile în care sunt ținute aceste vaci sunt prea înguste, nu sunt suficient de mari, prin urmare, vacile nici măcar nu încap în aceste spații picioarele din spatele rămân în afară, nu pot să se ridice sau să se așeze fără să se lovească de uh, pereți. Și în uh, foarte multe, în unele state membre, uh, foarte multe vaci sunt ținute legate înăuntru aproape tot anul, aproape 24 de ore pe zi. Comisia a publicat raportul uh, anul trecut și pe uh, prima pagină apare o poză minunată cu vaci care uh, sunt pe o pajiște și pășunează. Însă foarte multe vaci în Europeană nu văd niciodată pășunea. În 2017 am făcut o anchetă la ferme care ofereau lapte pentru producția de brânză tip parmezan și grana padano. Am găsit acolo condiții șocante. Vacile nu erau lăsate niciodată să iasă pe pășune. Erau ținute în grajduri murdare și foarte multe erau emaciate într-un grad sever. După cum am spus, dat fiind raportul comisiei și dovezile pe care noi înșiși le-am găsit, suntem dezamăgiți de concluzia comisiei în răspunsul pe care l-a dat comisiei PETI, anume că în acest moment nu considerăm că e, sufic- că e necesar să întreprindem pași suplimentari. E nevoie de măsuri și facem apel la comisia dumneavoastră să păstrați deschisă această petiție și de asemenea să cereți Comisiei Europene să publice linii directoare pentru fermieri și pentru statele membre ca să știe care sunt pașii pe care trebuie să-i facă pentru a respecta directiva 98-58 care spune că trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a asigura bunăstarea animalelor și că ele nu suferă în mod inutil și că nu au um, leziuni pe care le putem evita. Comisia a dat orientări foarte bune cu privire la tăierea cozii, la porcine. Ar trebui să facă la fel și în ce privește bunăstarea vacilor de lapte. Și este încă o dată o dezamăgire că Comisia consideră că nu trebuie luate măsuri suplimentare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Stevenson. De la DigiSante are cuvântul reprezentantul Comisiei. Bună ziua tuturor! Am să vorbesc în polonă, așa că vă rog să vă puneți căștile. Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co powiedział. Doamna președinte, domnilor și domnilor, după cum am auzit din gura domnului Stevenson, Comisia a făcut deja destul de multe lucruri pentru a îmbunătăți situația vacilor de lapte în Uniunea Europeană. Directiva 98 pe 58 a Consiliului privind uh, protecția și uh, creșterea animalelor și uh, regulamentul Parlamentului și Consiliului 82 din 2004 reprezintă temeiul juridic. Ele prevăd măsuri anume controle oficiale prin care se poate verifica bunăstarea animalelor. Astfel am tras concluzia că există măsuri legislative și că ele sunt aplicate de statele membre. Comisia face tot ce poate pentru a sprijini statele membre în acest sens. Însă, până la urmă, aplicarea normelor este sarcina statelor membre. Noi am uh, realizat mai multe audituri. În 2013 am făcut uh, două inspecții. Am uh, fost în Austria, am fost în Finlanda și apoi am mai făcut încă cinci uh, audituri în Irlanda, Polonia, Marea Britanie, Estonia și Austria. Scopul acestor inspecții a fost să vedem dacă instrumentul legislativ este adecvat și am vrut să vedem că animalele respective nu suferă în mod disproporționat. Am uh, încercat astfel să le evaluăm bunăstarea. Toate rapoartele de audit sunt disponibile pe site-ul Comisiei. Și pe baza celor 5 audituri recente, am publicat și un raport cu privire la necesitatea de revizuire. Concluziile sunt următoarele. Actualmente, statele membre au la dispoziție mijloace rezonabile prin care pot asigura bunăstarea animalelor. Regulamentul prevede sancțiuni, prevede și un cod de conduită, iar uh, concluziile raportului acesta au fost uh, discutate în detaliu în luna octombrie 2017 în cadrul unui atelier pe tema unei mai bune instruiri pentru alimente mai sigure. Acest atelier a fost organizat de degesante în Irlanda. Mai mulți uh, experți din uh, diverse state membre au uh, discutat și au vorbit despre instrumentele legislative disponibile, inclusiv despre posibilitatea de a compara diversele standarde în materie de bunăstare animalelor și, în mod repetat, s-a subliniat faptul că statele membre sunt cele responsabile. Statele membre au la dispoziție un set întreg de instrumente pentru a îmbunătăți bunăstarea vacilor de lapte. E evident că avem nevoie de mai multă instruire. Producătorii, fermierii trebuie să fie educați, pentru că ei sunt cei care au cea mai mare influență asupra bunăstării animalelor lor. Comisia consideră că s-au făcut multe pentru bunăstarea animalelor eh, la ferme, a afacerilor de lapte în speță și nu putem decât să încurajăm statele membre să continue să aplice prevederile regulamentului. Vreau să mai adaug că anul trecut, în luna ianuarie, Comisia a înființat o platformă pentru bunăstarea animalelor, iar membrii acestei platforme s-au reunit în luna iunie, chiar luna aceasta, și reprezentanții tuturor statelor membre au uh, participat, dinpreună cu reprezentanți ai ONG-urilor și ai companiilor producătoare. Este probabil cel mai bun forum posibil care permite un schimb de bune practici pe tema bunăstării animalelor. Există două subgrupuri care au fost înființate. Unul pe partea operațională, transportul animalelor și joi, săptămâna aceasta, va avea loc o a treia reuniune a platformei când se întâlnește grupul, subgrupul cu privire la bunăstarea porcinelor. Acestea sunt organisme oficiale și ele vor uh, avea misiunea de a redacta proiecte de regulament și orientări, linii directoare care se ducă la o creștere a bunăstării animalelor. Acum, deoarece Comisia Europeană are resurse umane limitate și pentru că unitatea care se ocupă de bunăstarea animalelor are foarte, foarte puțin personal, încurajăm pe membrii platformei să își înființeze propriile grupuri, poate nu grupuri sau subgrupuri oficiale, dar uh, grupuri care ar putea să vină cu propuneri pentru creșterea bunăstării cabalinelor și câinilor. Mulțumesc! Poate n-am înțeles eu bine, dar ați vorbit despre o platformă. Ce fel de platformă? Noi suntem o platformă, plat- Parlamentul este o platformă. Ce fel de platformă este asta? M-am referit la platforma Uniunii Europene cu privire la bunăstarea animalelor, care a fost înființată anul trecut prin decizia Comisiei Europene. Această platformă a fost înființată în ianuarie. Prima reuniune a avut loc în iunie anul trecut. Noiembrie anul trecut a fost a doua reuniune, iar joi, 21 iunie anul acesta, vom avea a treia reuniune a platformei în prezența uh, comisarului Andriu Caitis. Văd în sală chiar uh, membri activi din cadrul acestei platforme. Platforma reunește 75 de membri, toate statele membre, plus reprezentanți ai companiilor producătoare, ai ONG-urilor și experți privați. La momentul acesta, platforma s-a dovedit foarte utilă pentru că este un loc în care se pot schimba informații, bune practici și se pot lansa idei noi. Am înțeles foarte bine că am pus această întrebare pentru că în acest for avem și noi un grup cu privire la bunăstarea animalelor care este unul interpartinic, e ca un grup de focus. Deci e poate util să lucrăm uh, știind acest lucru. Să nu mai lungim discuția, dau cuvântul eurodeputaților care vor să intervină. Doamna Evi. Grazie, președinte. E, da... Mulțumesc, doamna președinte. Din ce rezultă după numeroasele anchete, verificări și așa mai departe, controle făcute de, de-a lungul anilor de operatori, uh, ong uh, în fine. Apoi s-au făcut și controle oficiale și din acestea rezultă că zootehnia uh, de tip intensiv, mai ales în cazul vacilor de lapte, adesea se face în condiții improprii. Sunt animalele sunt prea numeroase, sunt înghesuite, sunt legate, Uh, condiții igienice nerespectate și după cum am văzut, uh, marea parte a vacilor nu poate ieși să pască pe pășune, ci sunt uh, ținute închise. Eu cred că directiva despre care vorbim azi și 98-58, E un text care ar trebui îmbunătățit, dar care în primul și în primul rând trebuie aplicat corect. Și asta, asta solicită petiționarii ca Comisia Europeană să dea orientări clare pentru operatori, către agricultori, zootehniști, ă, așa cum s-a făcut și cu alte ocazii. Ă, mă refer la tăierea cozilor, la porci sau, mă rog, purcei și alte situații care au fost amintite și consider că e util apelul făcut de petiționare. Acum știm și că există o platformă, deci ar putea fi important și bine ca petiția să fie trimisă acestei platforme și să solicităm, sigur, ca ă, petiția să rămână deschisă și orientările pentru bune practici pentru bunăstarea animală să fie adoptate cât mai curând de Comisia Europeană. Recent s-a reunit între grupul ă, pentru bunătarea animală al Parlamentului European care s-a ocupat tocmai de asta și acolo s-au prezentat clar problemele proprii acestui sector. Și în încheiere, Eu cred că ăsta e un model de producție care dorește doar profitul și să se obțină uh, cât mai multe, să se maximizeze producția. Însă în Europa, Occidentul utilizează, exploatează în surplus resursele, inclusiv în sectorul animal. Deci, important ar fi totuși să se schimbe situația asta și să se pună accentul pe un mod de producție mai durabil, care să se gândească și la mediu și la bunăstarea animală. Cred că asta ar putea fi viitorul agriculturii în Europeană. Mulțumesc! Thank you, Eleonora. Uh, now. Mulțumesc, Eleonora. Lista de vorbitori mai are unul singur, Peter Iar. Mulțumesc. Da, bunăstarea animalelor este o mare dezbatere socială. E un drum pe care parcurgem de 20-30 de ani. Știu că există opinii diferite despre ce înseamnă bunăstarea animalelor, dar important este că subiectul este dezbătut. un contraexemplu, ea doamna Evi spune că tot este orientat pe profit, dar Mm, eu uh, am alte convingeri și uh, nu obținem o majoritate, fiindcă, în special, micii fermieri nu sunt uh, în măsură să oprească uh, acțiunile lor. Este o dezbatere care nu poate fi purtată de tipul mare este rău, mic este bun căci nici micii fermieri nu pot renunța cu una, cu două la uh, metodele pe care le utilizează în viața de zi cu zi. Avem uh, prerogativ parlamentar aici, avem grupul de lucru pentru bunăstare animală, ceea ce este foarte bine. Să așteptăm un răspuns, o reacție, să discutăm la coordonatori și să continuăm uh, pe procedura obișnuită. Mulțumesc! I don't have anybody else. Nu mai este nimeni înscris la cuvânt. Mai vrea cineva să intervină aici? Nu? Ok. Atunci îi dau din nou cuvântul domnului Stevenson, două minute. Mulțumesc. Ar fi util să trimitem această petiție grupului interparlamentar, dar uh, ei au examinat deja această situație și și-au exprimat uh, îngrijorările. Deși are o activitate valoroasă, acest grup interparlamentar nu are autoritatea unei comisii parlamentare precum este aceasta. Și fac apel la Comisia PETI să lase petiția deschisă, să o monitorizeze și să ceară Comisiei Europene să emită orientări. Avem o directivă care este bună, dar limbajul directivei este mult prea general. Se spune acolo că fermierii trebuie să ia toate măsurile rezonabile. Ar fi foarte util dacă comisia ar putea emite linii directoare, să explice statelor membre și fermierilor ce înseamnă asta. Ce înseamnă să combați mastita, claudicația, leziunile sau alte, alte condiții improprii. Anul trecut, Comisia a ținut un atelier, a publicat un raport, dar ar fi ridicol să spunem că gata, până aici am, am încercat să schimbăm lucrurile și nu mai e nevoie de pași suplimentari. Este doar începutul efortului de a crește bunăstarea vacilor de lapte. Mulțumesc! Da, și aceste standarde ar trebui să se aplice tuturor animalelor care ar trebui să fie ținute în condiții decente se aplică și petiției anterioare pe care am discutat-o, de fapt. Haideți să încerc să rezum. S-au uh, epuizat în acest moment uh, căile pe care le poate folosi grupul interpartinic cu privire la bunăstarea animalelor. Ce n-am făcut este să trimitem această petiție platformei înființate de Comisia Europeană. Haideți să facem asta să o trimitem uh, în scop informativ platformei și vă propun să trimitem o scrisoare comisiei, comisarului Andrew Kaitis, de fapt, în care să spunem că, deși directiva este foarte bună, ea nu este pe deplin aplicată de statele membre și ar fi utile anumite linii directoare ar fi util ca statele membre să facă schimb de bune practici între ele și să procedăm pas cu pas. Asta pot să fac. Și văd că colegii de față sunt de acord cu mine. O să facem asta. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Stevenson, pentru că sunteți atât de pozitiv. Știu că este o problemă gravă pentru dumneavoastră, dar ați prezentat-o cu multă speranță că se vor găsi soluții pe viitor. Vă rog să vă păstrați speranța și să continuați să faceți eforturi. Sper să obținem un rezultat mai devreme și nu mai târziu. Și mulțumim pentru că ați venit la comisia noastră. Drum bun înapoi acasă. The next petition is... Următoarea petiție este cu numărul 475 înaintată în numele mai multor organizații de protecție animalelor și 464 de semnături cu privire la nepăsarea față de câinii fără stăpân din Bulgaria. Petiționarea este Marta Gheorgheva, este alături de noi. Bun venit în comisia noastră, 5 minute la dispoziție. Thank you, Madam Chair. Unfortunately... Mulțumesc, doamna președintă. Din păcate, din nou vom vedea mm, poze nu foarte plăcute, dar în primul rând mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-a oferit să prezint această petiție în numele a 18 societăți din Bulgaria pentru protecția animalelor de, din toată Bulgaria și apreciem rolul jucat de Comisia dumneavoastră în adoptarea rezoluției Parlamentului European privitoare la ființarea unui cadru legal în Uniunea Europeană pentru protecția animalelor domestice și animalelor uh, Uh, comunitare din 4 iulie 2012. Credem că astfel Parlamentul și-a exprimat interesul cetățenilor europeni, de fapt, uh, confirmând nevoia de a avea o legislație obligatorie europeană pentru a controla și proteja animale domestice și de companie și comunitare. Din păcate, de la adoptarea rezoluției în 2012, astăzi, iată, problema nu doar că nu a fost rezolvată, dar s-a înrăutățit situația nu doar în Bulgaria, ci și în multe alte state din sudul și estul Europei. Pentru că nu există tradiții naționale, nu se știe cum să se procedeze pentru a se respecta bunătatea animală și atunci se încalcă sistematic articolul 13 al tratatelor deja introdus prin tratatul de la Amsterdam, care cere ca animalele să fie tratate ca uh, ființe cu sensibilitate atunci când se aplică politici. Care e situația în Bulgaria? Bulgaria a adoptat o legislație de protecție a animalelor în 2008, cruzimea împotriva animalelor uh, e prevăzută și în codul penal din 2011, însă legislația asta nu se aplică Princip... Problema e că principalul organ al guvernului responsabil pentru a controla situația bunăstării animale este Agenția Bulgară pentru uh, Siguranța Alimentară, nu își face datoria. Și e același organism care e responsabil pentru punerea în aplicare a Uh, tot ce ține de legislația europeană în domeniul uh, sănătății publice și siguranței. Uh, vorbim în Bulgaria de reproducere ilegală, vânzare și posesie ilegală de animale de companie care nu sunt controlate, nu sunt vaccinate, identificate prezintă cazuri de rabie, de deci turbare, viermi intestinali și sunt riscuri la adresa sănătății publice și siguranței și, în primul rând, pentru bulgari, dar nu numai. Și în majoritatea caselor din Bulgaria, iată, astfel sunt uh, ținuți uh, câinii, sunt legați și nu sunt controlați din punct de vedere al uh, rabiei sau niciun fel de control veterinar de altfel. Sunt uh, linkuri pe internet, sunt, sunt uh, vânduți pe internet, iată un website care oferă peste 3000 de câini de luptă, care este o infracțiune în Bulgaria. Sunt câini care sunt crescuți și comercializați de agenții legali, în condiții, sunt ținuți în condiții pe care le puteți vedea aici, doar odată au intervenit autoritățile și doar când un membru al Parlamentului European a atras atenția asupra acestei situații. Bun, asta în ce privește câinii de pe lângă casă, dar în ce privește câinii comunitari, uh, Eh, e vorba de tratamente rele, cu cruzime împotriva animalelor. Chiar autoritățile sunt vinovate de asemenea eh, eh, fapte și condițiile în localurile municipale nu sunt mai bune decât în aceste instalații ilegale. Sunt mii de câini care mor de pe urma bolilor, foamete, se luptă pentru Uh, o bucată de carne și deja au apărut aceste cazuri în, uh, în media națională și sunt o încălcare clară a legislației naționale de bunăstare a animalelor, dar nu s-au luat măsuri uh, din partea organismelor responsabile. Situația este atât de proastă încât e clar că autoritățile bulgare cu bună știință sabotează măsurile pentru a se putea rezolva problema câinilor comunitari. Uh, logica e că atâta timp cât există o problemă, uh, banii contribuabililor uh, se îndreaptă spre aceste autorități publice care însă nu rezolvă nimic și banii sunt aruncați pe fereastră. Și nu doar asemenea tipuri de animale suferă de pe urma inacțiunii autorităților. Avem și cazuri cu cai, iată, e o iapă gestantă care a murit iarna trecută abandonată în munți de proprietar. Fonduri europene de 10.000 de euro pe an au fost alocate pentru reproducerea și creșterea acestor cai, dar uitați-vă ce s-a întâmplat. Uh, așa, asta se întâmplă când uh, banii euro, contribuabililor europene ajung într-o țară în care nu este niciun fel de control de bunăstare animală. 18, uh, aceste 18 ONG-uri și mii de oameni din Bulgaria și din Europa de ani de zile uh, fac apel la autoritățile competente să acționeze. Uh, am sesizat toate ministerele competente, Ombudsmanul Național, E aceeași petiție care s-a bucurat de peste 11.000 de semnături, a fost trimisă guvernului am uh, sesizat și justiția. În 2015 am obținut o de- uh, decizie finală a uh, instanței superioare mm, care până acum, în 2018, încă nu se aplică, din nefericire. Și mm, iată că am ajuns în fața dumneavoastră, concluzia ar fi că am epuizat toate căile naționale de atac pentru a lupta pentru bunătatea animalelor Uh, și trebuie să avertizăm, uh, să avertizăm de ce se întâmplă și facem apel la dumneavoastră uh, pentru că dumneavoastră sunteți comisia cea mai apropiată de cetățenii europeni să monitorizați situația, să faceți presiune asupra autorităților ca să acționeze. Facem apel la Comisia Europeană sunt de urmare rezoluție Parlamentului care uh, își dorește un nou cadru uh, juridic privitor la animalele de companie și comunitare și să verifice ce se întâmplă cu Agenția Bulgară pentru Siguranță Alimentară, care trebuie să respecte legea europeană. Vă rog să mențineți petiția deschisă și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much and now it's time. Mulțumesc, spune președinte. Acum să ascultăm ce a de spus și comisia. Doamna Cuzma, aveți cuvântul. Thank you. So, first of all, thank you very much. Mulțumesc și mulțumesc uh, petiționare care a venit din Bulgaria, am înțeles eu. Uh, the petition. Uh, a venit să-și prezinte petiția. Ce pot spune eu? Personal mă afectează foarte mult ce am văzut, pentru că și eu iubesc animale și am și eu un câine dar uh, acum trebuie să repet ce a spus Comisia și care este situația actuală. Că Comisia nu are niciun temei juridic de a acționa. Că bunătarea câinilor comunitari și a, uh, uh, animalelor de companie, inclusiv deci animalele care trăiesc în casele noastre, deci bunătarea lor este apanajul statelor membre și ați citat o convenție încheiată în, sub egida Consiliului Europei și asta nu face parte din dreptul comunitar. Deci, pur și simplu, Comisia nu este competentă <clears throat> să monitorizeze respectarea de către statelor membre a acestei convenții. Și tot ce se poate face, se poate face la nivelul autorităților naționale. Vă mulțumesc. Da, mai am ceva de spus. Oricum, în acest context, vă spun totuși, am vorbit uh, anterior despre Platforma Europeană pentru Bunăstarea Animală. Joi vom avea o întâlnire la care sunteți bineveniți. Uh, website-ul platformei se află pe website-ul Comisiei Europene. Căutați la Google EU Platform on Animal Welfare. Căutați pe Google și găsiți și găsiți pagina Comisiei Europene și acolo este o pagină alocată sau afectată platformei acestea pentru bunătarea animală. Este, se poate vedea reuniunea pe internet, în direct, 21 uh, iunie, începe la 9 uh, și jumătate. Uh, ora Bruselului. Spun asta în acest context pentru că, deși Comisia nu are uh, putere aici să rezolve problema câinilor comunitari și bunătărilor, membrii platformei pe bază voluntară au creat un grup care se ocupă cu aceste, cu aceste cazuri de câini văzuți pe internet și cu bunăstarea câinilor și joi se vor prezenta rezultatele uh, primei reuniuni. Asta vreau să spun și mai spun și că la reuniunea platformei, comisia își va prezenta planul de acțiune și planul de control în ce privește vânzările de animale de companie online, deci pe internet, pentru că asta e una din marele probleme de la ora actuală. Mulțumesc! Thank you very much again. Președinte, mulțumesc! Nu vaiți, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc. Voi vorbi în limba engleză. Acum nu știu dacă este cineva care să nu fie afectat de asemenea fotografiile. Nu e vorba doar de Bulgaria, și în România sunt probleme, sunt probleme în Italia, din câte știu eu sunt petite și din Spania. Deci, în primul și în primul rând, uh, aș spune, haideți să uh, reunim toate aceste petiții care se ocupă cu tema asta. În al doilea rând, uh, comisiei spun, da, sigur, dumneavoastră spuneți că nu aveți pârghii, dar aveți pârghii în ce privește sănătatea, impactul asupra sănătății, dacă nu puteți face nimic în legătură cu bunăstarea animală. Dacă nu reglementați ce se întâmplă cu reproducerea uh, câinilor și animalelor de companie și vânzarea lor, atunci, până la urmă, periclitați uh, sănătatea cetățenilor europeni. Și aici ați avea ce face, ați putea interveni. Și mai menționez ceva că din uh, da, aceste, uh, iată, locuri unde sunt cre- crescuți ilegal, câinii ăștia sunt și, scoți, sunt și scoți și ilegal peste graniță și vânduți ilegal în Austria, în Germania, uh, iubitorilor de animale care plătesc bani buni pe aceste animale. Deci e vorba, până la urmă, și de traficul de frontieră. Și este și un regulament strict Uh, în acest domeniu. Că dacă le se pune în crotal uh, acestor animale, atunci se știe clar cine sunt proprietarii, unde au cumpărat acești câini, unde au fost crescuți. Chiar dacă au fost găsiți pe stradă, oricum putem să îi monitorizăm. Avem o formă de trasabilitate și putem acționa și penal. Și ar spune, deci nu, nu doar să ținem deschisă petiția, și, și să facem o legătură între ea și toate petițiile care se ocupă de același subiect. Tocmai am vorbit de acest grup uh, pentru bunăstarea animalelor. Bun, deci nu este un organism uh, cu uh, forță juridică care va lua decizii, dar uh, pozitiv este faptul că are membri din aproximativ toate partidele politice. Nu e vorba de politică de partid, acolo, ci de bunătare animală și de obicei suntem uniți în apărarea uh, drepturilor animalelor. Deci, dacă ar fi o șansă să începem o acțiune penală, mm, ar putea fi o rezoluție a Parlamentului European sau oricum Parlamentul European să facă ceva, deci ar fi un, un punct de plecare. Tocmai am vorbit de mm, vaci am dezbătut uh, bunăstarea vacilor de lapte, dar n-am vorbit de toate problemele uh, cu toate uh, speciile de animale de companie, animale domestice. Deci, v-aș ruga să începeți demersurile pentru o nouă rezoluție a Parlamentului European. very much and, Mulțumesc și da, înainte de a da domnului Malinov cuvântul, noi nu putem iniția o acțiune juridică, deci nu putem sesiza justiția, comisia poate face ceva. Noi nu avem competențe în acest sens. Domnul Malinov, vă rog. Well, it's not a very good day for Nu e o zi foarte bună pentru eurodeputații bulgari din uh, comisia noastră. Mm, din, de dimineață S-a vorbit despre o problemă bine cunoscută publicului. Aici este o problemă invizibilă cu privire la mm, animalele fără adăpost, fără stăpân. Greu de vorbit despre acest subiect. Chiar înainte de începutul discuției a fost diseminată o declarație între grupului pentru bunăstarea animalelor și este importantă fiindcă este un lucru direct legat de petiția aceasta. Sunt oferite citate din această petiție și se face trimitere la rezoluția Parlamentului din 2012 când se cerea Comisiei să facă ceva și știm că Comisia nu a înaintat o propunere legislativă pentru protecția animalelor fără stăpân. Parlamentul European își dorește asta. Noi nu avem inițiativă legislativă, însă avem o declarație specială și de aceea această petiție confirmă că există o lacună în cadrul juridic al Uniunii Europene. Și ca să fiu chiar sincer, eu am dreptul să vorbesc în numele PP, dar poziția PP coincide cu poziția mea complet răspunsul de la Comisie este exact ceea ce nu ar trebui să spunem cetățenilor europeni, și anume că e o problemă mare, vă înțelegem, dar nu avem temei juridic, deci închideți petiția. Este exact ceea ce nu ar trebui să spunem nimănui din Uniunea Europeană, mai ales unor oameni care fac efortul să vină până aici și pledează în fața noastră. Deci, doresc să spun care este propunerea mea. În primul rând să lăsăm petiția deschisă. Știu că nu avem nici timpul, nici fondurile să facem o misiune în Bulgaria, dar vă promit că voi merge într-o misiune cu un om, îmi voi invita câțiva colegi, mai ales de la Intergrup, ca să mergem împreună. Știu, uh, nu e nimic oficial, dar uneori și vizitele neoficiale merg și au poate mai multă influență decât orice altceva. Și ar trebui să aducem aminte Comisiei Europene că există rezoluția din 2012 și o altă propunere legată de situația în care ne aflăm uh, acum, Și vreau frumos, dar chiar dacă nu vă pasă așa de tare de această petiție, nu spuneți că trebuie să o închidem. Dacă votăm și nu avem quorum, iarăși este umilitor pentru noi toți. Este un subiect dureros, este o problemă sistematică, merită sprijin unanim din partea comisiei noastre astăzi. Vă rog, haideți să procedăm astfel. Haideți să lăsăm petiția deschisă, susținută unanim, în așa fel încât petiționarii să poată lupta în continuare acasă. Mulțumesc foarte mult! E greu să prezidezi această comisie și eu îmi doresc să existe mai des această unanimitate. Mi-ar fi și mie mult mai ușor. Domnul Pirinski are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Petiționarii se adresează comisiei, comisiei noastre, după ce au epuizat toate posibilitățile celelalte pentru a rezolva această problemă atât de dureroasă cu autoritățile naționale. plângem această situație, deoarece este gravă, în mod clar, și e o situație care ne îndurerează pe noi toți. Întrebarea este ce va considera Comisia că este acțiunea potrivită. Petiționarii au două rugăminți. 1. Comisia să discute această comisie, ceea ce se întâmplă acum și, în al doilea rând, să examinăm situația la fața locului, să vedem care sunt problemele. o misiune de fact-finding. Dumneavoastră ați spus că v-ați merge într-o misiune de fact-finding uh, cu un singur om. Dar eu cred că noi putem să-l încurajăm pe domnul Malinov și să invităm pe cei care doresc și fac declarații în acest sens să se angajeze în această misiune. Nu este doar o problemă strict bulgară. În Bulgaria este o, o, această, o parte a problemei. Și apoi, doamnă președinte, e rezoluția Parlamentului European din 4 iulie 2012 care încurajează statele membre să ratifice Convenția cu privire la protecția animalelor de companie, să transpună totul în legislația națională și apoi cere comisiei să vină cu un cadru juridic pentru protecția animalelor de companie și fără adăpost, inclusiv cu privire la normele de identificare și registrare, cu strategii pentru animale fără adăpost, de exemplu programe de vaccinare, sterilizare, interzicerea de interdicția funcționării uh, crescătoriilor și caniselor ilegale și multe elemente ce țin de bunăstarea animalelor, interdicția uciderii acestor animale și apoi prevederea că uh, vor exista urmări dacă nu sunt respectate aceste reguli. Și acum ne spune Comisia că nu poate să facă nimic, nimic pe toate aceste elemente. Este incredibil. Cum spunea domnul Malinov, este o lipsă totală de asumare răspunderii. Și nu mai adaug nimic. Dar vă rog frumos să examinăm toate căile de atac, să lăsăm petiția deschisă și apoi să vedem cum putem epuiza prerogativele pe care le avem la dispoziție noi și acest Parlament per total, în așa fel încât să mișcăm lucrurile în direcția pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc. Dumneavoastră ați, ați citit o parte din uh, declarația intergrupului? Am primit-o de-abia astăzi. Doamna Evi. Grazie, președinte. Eu eh, sunt contentă de sentire. Mulțumesc, doamna președinte. E bine că mai mulți colegi sprijină această petiție, că Totuși, uh, în sfârșit se bucură de atenție tema asta, că în trecut au fost închise multe petiții, tocmai că au primit uh, răspunsuri negative din partea Comisiei Europene, care spunea că nu are temei juridic să acționeze conform legislației europene. Deci au fost foarte multe petiții care au fost închise în decursul anilor și în sfârșit se deschide o breșă și un răspuns pozitiv din partea colegilor poate fi auzit și mai nu repet ce au spus deja foarte bine colegii. Dar a venit momentul să facem și noi presiuni de la Comisia pentru Petiții, mai ales că am făcut și studii, avem un studiu al Departamentului Politic pe care l-am solicitat noi, care mm, face lumină și spune lucrurilor pe nume. Nu mai e timp de pierdut. Și noi trebuie să ne exprimăm mai uh, contundent. Și Comisia Europeană trebuie să facă o propunere legislativă corespunzătoare, să, să țină cont că sunt probleme mm, pe, pe întreg teritoriul european, dar trebuie rezolvată această problemă. Mulțumesc! So much. Mulțumim foarte mult! Doamna Gheorgheva este un sprijin puternic la comisia noastră pentru cauza dumneavoastră, pentru întreaga situație pe care ați uh, descris-o uh, în cuvinte și în imagini. Vă dau din nou cuvântul pentru reacții, dacă asta vă doriți. Uh, yes, thank you very... Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor membrilor pentru pozițiile exprimate. Ne impresionează această discuție. Nu știu dacă este în conformitate cu regulile, dar dau cuvântul colegei mele, doamna Papadopova, ca să spună o propoziție în bulgară. Mulțumesc foarte mult! Искам да благодаря на подкрепилите ни и да... Da, mulțumesc. Vreau și eu să le mulțumesc celor care ne-au susținut și să subliniez încă o dată că această problemă nu este lipsită de importanță. Nu putem pur și simplu să trecem cu vederea problema câinilor fără stăpân. Este o problemă a cetățenilor europeni, este o problemă ce ține de sănătate uh, și ce ține de emoțiile europenilor, pentru că v-am arătat niște imagini cu străzile din Bulgaria. Este ceva cu care noi ne confruntăm zi de zi. Lucruri, sunt lucruri pe care le vedem zi de zi. Și de aceea facem un apel către Comisia Europeană. De fapt, avem o rugăminte în momentul în care luați o decizie, vă rog frumos să nu uitați ce am uh, avut noi de declarat. Mulțumim. Mai întâi trebuie să trimitem uh, o scrisoare uh, comisarului Andrew Kaitis a, nu am văzut că v-ați anunțat la cuvânt. Vă rog, domnul Eck. Îmi cer scuze. Voi vorbi în germană. Ideea colegului meu este grozavă. Să meargă el la fața locului în Bulgaria și să organizeze o misiune de fact-finding, să se uite care e situația. Spontan îi ofer sprijinul meu eu sunt expert în câini fără stăpân. Am fost de 5 ori în România. Am văzut uh, cum arată situația și am uh, făcut tot posibilul să remediez lucrurile. Am avut o intervenție în uh, Parlament și uh, S-a sesizat până și domnul Oprescu în urma intervenției mele, în așa fel încât uh, după vreo lună jumate de la intervenția mea, știți, uh, și-a pierdut funcția, ba chiar a fost închis. Nu știu, poate o fi jucat un rol și intervenția mea. Uh, deci, cu mare drag vă însoțesc. Ok, we are now talking about stray dogs in Bulgaria. At the Bulgaria. Dar vorbim despre câinii din Bulgaria, știți, spune președinta. Aceste situații oribile, într-adevăr, apar peste tot în Europa, să încercăm însă să rămânem pe subiect. Bulgaria. Dacă colegii își doresc, am auzit uh, că SND-ul, PP-ul vor o misiune de fact-finding. Spuneți, uh, vorbiți despre asta cu coordonatorii și deja dacă cele două grupuri se aliază, avem o majoritate pentru. Deci puteți lua în serios subiectul uh, Uh, vorbiți cu coordonatorii și îl uh, punem uh, ca propunere pe ordinea de zi la coordonator ca să avem misiune la anul. E mult mai puternic o asemenea misiune decât o misiune cu un singur om. Domnule Marinov, sigur, sunteți foarte puternic, dar alta e să avem o misiune formală și să avem un raport cu recomandări. Așa chiar putem schimba situația mult mai mult. Dacă comisia se otrăște să facă asta, vom discuta la coordonatori E o idee bună în opinia mea și oricum deja cele două mari grupuri formează majoritatea. Și permiteți-mi să transmit o scrisoare comisarului Andrew Kaitis și să transmit subiectul și uh, către platforma Comisiei Europene despre care am aflat că există. Noi avem intergrupul pentru bunăstarea animalelor din instituția noastră, dar uh, deja ei nu mai au nicio posibilitate de acțiune pe acest subiect. Și uh, revin la ceea ce ne spune intergrupul, și anume că ar vrea să Există o reuniune a părților interesate la care să participe și ei pentru a evalua situația și să încercăm astfel să găsim o soluție. Este un efort foarte bun din partea intergrupului să spună ce putem face pe acest subiect împreună. Haideți așadar să, transmitem, să le transmitem informația despre ce poziție avem noi față de această petiție, în așa fel încât să fie informați. Și, de asemenea, transmitem o scrisoare Agenției pentru Siguranță Alimentară din Bulgaria, care ține de Ministru, Ministerul de Agricultură, Alimentație și uh, Silvicultură, pentru că Deja în iulie 2017 am vorbit despre problema câinilor fără stăpân și am spus că este imperativ să fie rezolvată. Am vrea să știm, în urma scrisorii de anul trecut, ce s-a făcut. Facem presiuni, cerem să vedem măsurile concrete sau să ne spună ce măsuri nu au luat. Habar n-am. Asta putem noi să facem la ora actuală. E toată lumea de acord cu metoda propusă? Prea bine. Așa vom proceda. Vă mulțumesc și trecem mai departe la următoarea petiție, petiția 720. Dar înainte, mă adresez petiționarilor care au venit aici. Mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru eforturile depuse Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut în repetate rânduri. În uh, diferite împrejurări și vă dorim călătorie plăcută înapoi, acasă. Avem petiția acum, petiția 720, cu privire la situația femeilor reținute împotriva voinței lor în, tara, în taberele sahrawi din Tinduf, Algeria. Maria Elisa Pavon Mulero, petiționara, este prezentă și îi dau cuvântul 5 minute. Muchas gracias. Buenas tardes, señores y señoras. Mulțumesc eh, și bună ziua domnilor și domnilor, și domnilor deputați. Da, sunt Elisa Pavon și sunt portavoce al unei asociații de familii spaniole care au găzduit 50 de Uh, femei majore de etnie sahraui și care sunt acum sequestrate contra voinței lor în taberele sahrauite din Tinduf, Algeria. Uh, sunt aici uh, patru Uh, reprezentante ale asociației și mulțumesc uh, că, că pot să vă explic situația și vă rog să aveți o acțiune de mediere în favoarea libertății acestor femei ca să-și poată exercita uh, în libertate drepturile, să fie liberate din acele tabere. Prezentarea noastră este însoțită cu imagini de la Uh, ale unor femei uh, ca să aibă și un chip uh, cazul acesta de încălcarea drepturilor omului de către frontul Polisario justificat ca o chestiune ce ține de tradiție și de cultură. Sunt femei majore reținute acolo contra voinței lor, sequestrate, e vorba de o practică discriminatorie e o formă de violență împotriva femeii, deci din motive de gen, pentru că sunt deja majore aceste femei și sunt obligate uh, de familiile lor biologice să trăiască o viață pe care nu și-au ales-o ei, uh, rele tratamente, uh, căsătorii forțate pentru a salvgarda onoarea familiei, se spune. Au ajuns toate în Spania, minore fiind, în cadrul programului Vacanțe în Pace, prin anul 2000, și au trebuit să-și prelungească șederea din motive medicale sau decizii ale părinților lor care au vrut ca ele să aibă un trai mai bun și un viitor mai bun în Spania. Însă, după ce au ajuns să, uh, să, la 18 ani, familiilor biologice pur și simplu au vrut să își exercite un drept de proprietate asupra lor și profitând de vizita lor în aceste tabere, le-au sequestrat prin pretexte maciste ale unei societăți patriarhale, radicalizate, tribale, acest front polisario, care este autoritatea competentă în aceste tabere, nu își respectă obligațiile, nu respectă drepturile omului pe teritoriul aflat sub controlul său și permite și justifică aceste delicte și asigură totală impunitate autorilor, plus uh, victimele și uh, familiile uh, de găduire din Spania sunt văzute ca fiind ele responsabile. Noi am denunțat responsabili, am sesizat chiar ONU, am făcut patru plângeri formale pentru patru cazuri de acest gen, cazuri specifice care au fost admise în martie 2017 și victimele uh, Eh, cer și ele ajutor pentru a-și putea exercita liber dreptul de, a ale- de a alege cum să-și eh, ducă traiul, însă este imposibil să o facă acolo în taberele acelea. Familia, tribul, societatea exercită o presiune sistematică asupra lor, eh, e vorba de rele tratamente psihologice permanente asupra lor și de multe ori ele încearcă să-și ia viața pentru că preferă moartea decât să trăiască o, o, o viață uh, de sclavie, cum a făcut și Maloma. Uh, sunt 50 de cazuri, dar ele se tem de represale și sunt doar patru care au vrut să vorbească public, dintre care două sunt cetățeni în spaniole care au fost achetate prin violență de membrii familiilor lor, au fost lovite, băgate într-o mașină, au fost duse departe de tabere, au trebuit să treacă printr-o căsătorie forțată și este o femeie care, de, de, care va împlini 25 de ani și mai mult de șapte ani a fost uh, absolut sechestrată în uh, deșert. Mai este un caz de uh, al unei femei care uh, a fost uh, sechestrată timp de 2 ani. Este un caz de maladie cardiacă a unei din aceste femei. Sunt cetățeni spanioli, bărbați, femei, adulți. Acum sunt și uh, mai multe cazuri. Este un caz mai mult. Asma, fica malomei, uh, Uh, rezultă dintr-o căsătorie forțată, are doar 5 luni, sunt alte două tinere pe care le puteți vedea acolo cu drept de ședere permanentă în Spania și sunt ținute acolo contra voinței lor, fără uh, a, a, a comunica cu, cu nimeni. Uh, o femeie de 29 de ani și una de 26 de ani care s-au plâns asociației Human Rights Watch și au spus că vor să se întoarcă în Spania. Și uh, există situația asta clară că frontul polisario nu dorește să le lase libere. Aici dorim să solicităm ca Comisia Europeană să intervină pentru ca ele să fie eliberate. Serviciul de acțiune externă trebuie să adopte măsuri eficiente pentru ca frontul polisario, guvernul al Algeriei, ă, sub egida cărora s-au organizat taberele și guvernul spaniol să facă ceva, să, să elibereze pe aceste femei și uh, să poată trăi o viață liberă și să scape din aceste tabere. Vă cerem în mod expres o activitate, să desfășurați o acțiune de mediere ca să se reușească intervenția directă în altul reprezentant al Comisiei, doamna Federica Mogherini, uh, și să mediază, nici nu știu față de cine și pe lângă cine, ca guvernul spaniol, să recunoască și să înregistreze în mod oficial uh, ca cetățean, ca cetățean spaniol pe fica Malomei de 5 luni. Vă mulțumim pentru atenție și pentru sprijin. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Din partea comisiei acum, reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă, nu știu cum vă numiți, dar vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc! Stick to English, sorry. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru prezentare. Am să vorbesc engleză. Da, este o chestiune foarte importantă și vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat-o. Serviciul European de Acțiune Externă, condus de doamna Mogherini, cu sediul aici la Bruxelles și uh, delegația de la Alger, au acordat atenție acestei uh, problematici pentru că este o chestiune ce ține de drepturile omului. Aici avem de-a face și cu drepturile femeilor. Deci, două dimensiuni importante. Uh, știm uh, care sunt recomandările ONU cu privire la drepturile omului, știm că recomandările pe care le-au făcut um, merită studiate cu maximă atenție și am făcut asta. În momentul acesta nu avem nicio sursă de informație independentă care să ne arate că frontul polisario are un rol activ în uh, ce privește sequestrarea acestor tinere femei. Un uh, rol care uh, să se substituie rolului familiilor. Înțeleg că este posibil să se facă o mediere, poate că asma nu poate fi înregistrată ca cetățean spaniol, asta trebuie verificat, dar femeile acestea care sunt cetățene spaniole au dreptul de a alege unde doresc să locuiască. Deci vom continua să monitorizăm această problemă iar uh, Spania fiind autoritatea consulară competentă, uh, împreună cu noi vom uh, continua să purtăm acest dialog al drepturilor omului și vom lucra la pregătirea și punerea în aplicare a măsurilor umanitare pe care le ia Uniunea Europeană. Asta în următoarele luni. Mulțumesc, au cuvântul acum eurodeputații. Doamna Esteras. Before, I'm sorry, Mrs. Becerra first. Bueno, întâi doamna Becerras. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc petiționarilor că sunt aici și că ne-au transmis uh, atât de clar, nu doar faptele, ci și suferințele și prin ce au trecut aceste femei și faptul că nu s-au bucurat de ajutor. Și pare bine să cunosc poziția Comisiei. Mm, Cred că faptul că sunteți la curent și că căutați activ soluții e foarte, e foarte pozitiv. Aș insista și asupra responsabilității frontului Polisario, pentru că și ei trebuie să acționeze ei s-au autoproclamat uh, guvernul Republicii Arabe Sahrauite Democratice, au și o Constituție. Și uh, Constituția asta este încărcată pe situația respectivă, pentru că femeile acestea sunt reținute acolo contra voinței lor. Dar, mă rog, în afară de asta vreau să reacționez că și Frontul Polisario, ca, ca interlocutor și, și beneficiar al unor ajutoare europene, ale unor state membre, dorește și noi am, am și sprijinit să fie recunoscut ca interlocutor. Dar ce interlocutor, ce legitimitate poate să aibă dacă ei nu pot rezolva un caz de deținere ilegală a unor femei care și-au manifestat expres de mai multe ori voința de a fi eliberate și de a pleca din aceste tabere nu e niciun fel de tradiție, niciun fel de obicei tribal care să aibă prevalență asupra angajamentelor și convențiilor internaționale uh, semnate. Cred că suntem de acord. Mm, cred că nimeni nu și-ar închipui să, uh, să spună că o tradiție cum ar fi mutilarea genitală feminină care trebuie respectată și nu se poate face nimic împotriva ei. Cred că nu putem să ne închipuim că trebuie să apărăm dreptul unor familii de a organiza uh, căsătoria forțată a fiicelor lor. Și Uniunea Europeană a aderat formal la Convenția de la Istanbul, care e cadrul legal uh, care combate împotriva acestor practici, deci trebuie să acționăm. Deci, nu doar să facem apel comisiei, care îi mulțumesc, iată că ne confirmă că sunt la curent și sunt gata să acționeze, dar aș dori să fac apel și la guvernul Spaniei uh, ca să se implice, mai ales acum că avem un nou guvern în Spania, ca în primul rând să uh, își îndeplinească obligația asta de a înregistra în uh, registrul cetățenilor pe fetița aceasta de 5 luni, că este cetățean spaniol și statul spaniol este obligat să facă asta. Și nu putem accepta afirmații conform cărora familiile biologice au dreptul lor de a face ce vor ele cu, cu fiicele lor. Că pur și simplu spun că sunt proprietarele vieților acestor femei. Uh, Uh, și femeile acestea nu sunt singurele cazuri. Vorbim aici, singur de 50 de femei, nu sunt cazuri uh, izolate, e o, un, un trend, un model și acolo trebuie să acționăm. Dar eu am încredere în comisia noastră uh, că va avea capacitatea de a sesiza în mod direct instituțiile europene, dar și guvernul spaniol. Mulțumesc! Thank you very much. Mrs. Estaras. presidenta. Me sumo a la petición de mi compañera Beatriz. Doy la... Mulțumesc, sunt de acord cu ce a spus colega Beatriz. Mulțumesc petiționarilor care au venit alături de noi. Mulțumesc Lisei Pavon și familiilor care sunt aici. Da, într-adevăr. Sigur, noi trebuie să acționăm din mai multe motive Azi vorbim aici de patru familii uh, care au găzduit uh, uh, niște copii pe perioada vacanțelor, mă rog, unii au și adoptat copii și acești copii au trăit mulți ani alături de aceste familii și au avut relații permanente cu părinții biologice acestor minori și în multe cazuri uh, Uh, au și plătit uh, intervenții și operații care au uh, salvat viața, viețile unora din aceste fete. Și au fost alături de aceste fete Și știm ce s-a întâmplat. S-au întors aceste fete alături de familiilor biologice, în aceste tabere, li s-au încălcat drepturile, a spus foarte bine Beatriz, s-au încălcat și drepturile femeilor, au fost uh, private de libertate cu forța. Le-au fost periclitate integritatea fizică și psihologică și toate astea se fac în cadrul familial și atunci se bagă sub preș acest tip de violență. Dar e de competența noastră să o denunțăm, pentru că trebuie să luptăm pentru libertate și drepturile omului. E vorba de faptul că se încalcă drepturi fundamentale, libertate, libera circulație, demnitate și justiție. Iată le-au fost luate documentele, deci în mijlocul unei tabere în Sahara și pur și simplu ți se confiscă documentele și atunci ce faci? Pur și simplu e sequestrată e, e o, o, pur și simplu nu mai beneficie de nicio libertate și ele sunt deținute acolo în acest moment în mod forțat și sunt obligate să renunțe la libertate. Și renunță și la tratamentul medical, că iată, viața unei dintre ele este în pericol, că are o, o maladie cardiacă. Uh, și sigur că dacă ar fi liber, ar putea uh, alege ce să facă, dar nu pot circula liber. Le sunt încălcate și drepturile sociale, libertatea de conștiință, de crez, de, de, de, de a fi libere. Toate familiile, bune, aici sunt patru, dar le s-au adresat ONU acestor familii împotriva uh, acestei, uh, acestui caz și Ban Ki-moon, secretarul general al ONU, uh, fostul secretar general, s-a referit la aceste cazuri și a spus că s-au încălcat drepturile omului. S-a făcut și un raport anual al Consiliului de Securitate în legătură cu situația din Sahara și s-a referit la cazul uh, a trei dintre aceste tinere reținute acolo contra voinței lor. Iată, astăzi, în Comisia de Petiții, Parlamentul nostru știm că a primit premiul Nobel pentru pace și comisia noastră întotdeauna vrea să îndrepte nedreptățile, vrem să apărăm petiționarii cărora li se încalcă drepturile și aici avem ocazia să facem și să facem presiuni să ajutăm nu doar aceste patru familii curajoase care se află aici, dar și cele mult mai multe care nu sunt aici și să evităm ca pe viitor să existe asemenea cazuri, familii care găzduiesc minori, că sunt multe familii de acest gen. Chiar uh, la amiază am vorbit cu cineva din Ibiza care este în această situație și e în stare de alarmă acum ca să nu se întâmple cu minora pe care o are îngăduire, să nu se întâmple pe viitor ce s-a întâmplat cu aceste fete. Deci sunt de acord cu ce au spus familiile și Beatriz, deci să se implice doamna Mogherini, în alt comisar, comisia să se implice, să se sesizeze guvernul Spaniei ca să acționeze. Sigur, nu a vicepreședinte al guvernului, care are putere, putere ierarhică asupra tuturor ministrilor, e responsabilă pentru politicile de egalitate, că vorbim aici de drepturile femeilor. Lo hacen con las mujeres porque consideran el... Ei consideră că bărbații, chiar este înscris asta în codul frontului polisariu, că bărbatul are drept de viață și de moarte asupra femeilor. Da, termin imediat. Uh, deci guvernul spaniol să acționeze pe lângă frontul și pe lângă uh, guvernul Algeriei, să se implice comisia cu un alt reprezentant. De drepturi umane, a DROA, ea... Apoi Comisia pentru Drepturile Omului, a Parlamentului să se implice, uh, AFET să se implice. Să vedem ce ni se va răspunde și vom vedea și apoi ce le vom spune petiționarilor și ce presiuni vom putea face. Mulțumesc! Domnule you. Domnul o scurtă adăugire. Am încercat să-mi imaginez. E vorba de cetățeni, cetă, femei, cetățene spaniole, deci cetățeni europeni. Suntem aici noi cei cinci. Imaginați-vă că suntem captivi, ne aflăm acolo și nu ne ajută nimeni. Așa îmi imaginez eu lucrurile. Ar trebui să se vadă o acțiune, căci este de fapt o răpire. Sunt cetățene spaniole, cetățene europene, au fost duse undeva de unde nu se pot întoarce. Este incredibil. Trebuie să existe acțiuni și Mă gândesc că există pârghii, pentru că e ajutorul de dezvoltare și așa mai departe. Altfel ne facem de râs. De ce mai acordăm o cetățenie dacă ea nu valorează nimic? Este și un, o încredere, o, un vot de încredere al femeilor care au spus că își doresc uh, cetățenia europeană și acum așteaptă ajutor pe bună dreptate din partea noastră. Deci susțin pe colegi uh, mi-aș imaginez cum aș simți eu dacă aș fi în mijlocul deșertului și um, lumea ar uita de mine. Oare ar fi la fel dacă am fi noi? Avem nevoie de reacții vehemente și să folosim toate canalele politice. Există har Domnului cu finanțare. Sunt cetățenii noștri. Nu putem să-i lăsăm de izbeliște. Thank you very much. Mr. Tericabras. Mulțumesc, domnul Tericabras. Sorry. Thank you, Chair. Uh, eh, eu nu, nu cunosc de cerc. Mulțumesc. Eu nu cunosc în detaliu cazul acesta, dar e un caz teribil ascultând ce s-a spus aici, îmi dau seama, e groaznic. Deci, în primul rând să clarificăm situația, că a spus comisia că trebuie văzut cine sunt responsabilii, până la urmă familiile sau frontul polisario sau cu toții. Deci trebuie să clarificăm situația și apoi mă întreb până la ce punct a intervenit Spania. Nu știu, că nu mi-e clar sau n-a intervenit suficient încă, ceea ce iarăși ar fi grav și trebuie să-i cerem să intervină. Și apoi, dacă îmi permiteți, fac și o reflexie în legătură cu legătura dintre părinți și copii. Părinții, fie că, fie că sunt biologici uh, sau adoptivi uh, și uh, copiii, fie că sunt minori, fie că sunt adulți, uneori relația între ei e greșită, că se spune că uh, sau se percepe în mod greșit, se spune că părinții au drepturi asupra copiilor. Nu, uh, copiii au drepturi și uh, părinții au obligații. Deci e o, o chestiune esențială relația asta. Cine are drepturi? Păi aceste fete au drepturi, că sunt fiice, fie adoptive, fie biologice, în fine. Uh, deci uh, ele sunt cele care trebuie protejate, pentru că noi restul avem doar obligații, ele au drepturi. Da, și nu, mi-a, nu, nu mi este clar nici uh, cum anume va putea acționa comisia. Deci, se limiteze, oare se va limita doar la gesturi uh, frumoase, așa, să-și exprime simpatia și solidaritate, cum fac eu aici, sau, într-adevăr, trebuie să exercite, poate și trebuie să exercite presiuni asupra celor care se află la originea problemei, mă rog, familia sau frontul polisariu, dar cei care trebuie să intervină, guvernul spaniol, guvernul Algeriei. și uh, să facă ce trebuie să facă pentru ca fetele acestea să își poată exercita în primul rând dreptul de a spune dacă au fost răpite și sequestrate sau nu În al doilea rând, sigur, să aibă și dreptul să se bucure de dreptul la libertate. Dar ce facem? Cum facem noi presiuni? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Ela Sender. Sí, gracias, presidenta. Sí, me excuso por haber llegado un poco tarde porque estaba în, eh, en una, una comisión en relación. Mulțumesc. N-am putut veni la timp că eram în Comisia pentru Ajutor de Dezvoltare și vreau și eu să vorbesc și eu aici, să spun că susținem pe petiționari, Într-adevăr, există aceste situații. Știu și eu situații cu fete care veneau în fiecare an, la, uh, erau găzuite în, în cadrul unor familii și nu au mai putut apoi să se întoarcă. Uh, deci au fost uh, deținute contra voinței lor. Acum sunt adulte și nu li se permite să-și exercite drepturile. Și sunt încălcări drepturilor omului și vă întreb ce putem noi face că din informațiile mele E și Comisia pentru Drepturile Femeilor în Parlamentul European care ne-a uh, răspuns, dar Comisia pentru Drepturile Omului și Comisia pentru Afaceri Externe, aș vrea să știu și eu, ne-au răspuns și ce ne-au răspuns și, până la urmă, care e propunerea? Că bănuiesc că a vorbit deja reprezentantul Comisiei, dar n-am fost eu aici. Deci a, aș dori și eu să știu ce putem face și cum dăm curs acestor petiții, cum găsim o soluție. Și aș vrea să mai știu pentru că se vorbește despre frontul Polisario ca interlocutor al nostru, dar bun, poate o fi interlocutor în alte cadre politice, da, dar atunci aș vrea să știu și eu Doamnă președintă, dacă putem noi să acționăm, să uh, ne adresăm acestui front, să ne manifestăm preocuparea, oricum să vedem cum putem să ajutăm sau prin ACNUR sau cooperarea pentru dezvoltare ca să se pună capăt acestei situații abuzive, sunt aceste femei reținute acolo contra voinței lor și familiile apoi care le-au găzduit, le-au ajutat atâta să se rezolve și problemele de sănătate. și iată acum nu mai au nicio veste de la ele și nu le pot vedea, nu știu uh, în ce situație exact se află, deci cum, ce putem face pentru a le susține? Deci ce se poate face? Mai spun încă o dată. Asta tot întreb eu. Ce se poate face? This is very, very difficult. E într-adevăr o situație foarte dificilă. Încă o dată o să-i dăm uh, ocazia petiționarei să vorbească, doamna Maria Elisa Pavon Mulero. Dacă doriți să mai uh, luați cuvântul o dată după ce ați ascultat cele spuse de eurodeputați și apoi eu voi face rezumatul. Muchas gracias. Quiero agradecer el debate. Mulțumesc și mulțumesc pentru dezbatere în numele tuturor familiilor pe care le reprezint aici. Și mulțumim uh, pentru că văd că, într-adevăr, uh, vă exprimați interesul uh, de a cunoaște cu adevărat această situație și vreau doar să vă rog că atunci când solicităm că toate aceste femei sequestrate să-și exprime liber voința, să o facă, dar în afara acelor tabere și uh, departe de cei care le-au sequestrat, pentru că ce spune frontul polisariu e că în aceste tabere ele au spus că doresc să rămână acolo și că și-au exprimat liber uh, opinia. Și vă spun că e o minciună. E clar că ele nu-și pot exprima liber opinia acolo. Deci vă rog asta ca atunci când vedeți uh, filme cu Maloma care spune că eu nu sunt sequestrat aici, să înțelegeți că, de fapt, uh, ea nu a putut să-și exprime liber voința. Au fost înregistrate aceste filme de fratele său care este chiar persoana care a sequestrat-o. Deci asta vă mai rog. Pentru că noi suntem cetățeni și dumneavoastră sunteți cei care ne reprezintă aici vocea noastră în Parlament. Și vă rugăm ca mm, cuvintele să se transforme în fapte. Că noi putem să ajutăm pe aceste fe- femei și să bă, facem ceva ca să le eliberăm. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru tot ce ați făcut uh, până acest moment. Întâi că ați avut grijă de aceste fete și că ați sprijinit familiile uh, care le-au uh, primit și că ați făcut tot ce ați putut pentru a uh, aduce lumină în situația asta. Continuați. Tot așa. Ma, e greu pentru mine să fac sinteza dezbaterii, dar ce putem face? Știm că aceste fete au drepturi și, așa cum bine a spus cineva mai devreme, noi avem obligații. Ce putem face acum este să trimitem o scrisoare guvernului spaniol am cerut anterior un aviz de la Comisia FEM și de la Comisia AFET și de la uh, Comisia pentru Drepturile Omului. Doar Comisia FEM a răspuns. Nu a răspuns, uh, deci nu avem un răspuns concret cu privire la ce să facem. Nici n-are rost să ne mai adresăm încă o dată la DROA și la AFET, că nu ne-au dat un răspuns. Dar ce putem face este să trimitem scrisoare guvernului spaniol și să subliniem importanța unui dialog bilateral. Spania este o țară, Algeria este tot o țară și se poartă dialoguri la fiecare nivel. Deci putem cere o sporire a dialogului bilateral. Este o datorie. Tot așa putem să facem apel la doamna Mogherini să încerce să medieze și să încerce să aducă în discuție această problemă în toate contactele pe care le are. De asemenea, aș vrea să trimitem o scrisoare frontului Polisario. Nu procedăm așa în mod obișnuit, dar frontul ar trebui să fie înștiințat că există această petiție și că noi încercăm să ne folosim de toate mijloacele pentru a aduce aceste fete înapoi și să lămurim situația în care au ajuns. Și cred că putem face asta. Nimeni n-a venit cu o idee mai bună, așa că asta propun eu să facem. Sunt lucruri care nu au fost făcute până acum. Sunteți de acord cu mine? Da. Bun, mulțumesc foarte mult și uh, mulțumesc uh, petiționarei pentru că a călătorit până aici la Bruxelles. Mulțumesc pentru tot ce ați făcut și ce veți face în continuare. O seară frumoasă tuturor. Aici încheiem ședința Comisiei Petiții pe ziua de astăzi.